Comisiei care ține uh, discursul cu privire la starea Uniunii a fost uh, sau este un președinte al Comisiei care a fost numit de către Parlamentul European. Rare ori uh, o dezbatere a fost așteptată cu mai multă emoție în plenul Parlamentului European și cred că astăzi trebuie să fim cu toții mândri că, iată, vom purta dezbaterea cu privire la starea Uniunii alături de un președinte al Comisiei Europene care a fost ales cu, pe baza unei noi proceduri, o procedură care a transformat Uniunea Europeană într-o Uniune mai democratică. Parlamentul European este și în dimineața aceasta locul democrației europene și cu siguranță ne confruntăm în, cu o provocare epocală. Ne confruntăm cu criza migrații, migranților, cu o criză economică în multe state membre și ne confruntăm de asemenea cu o serie de războaie în care Uniunea Europeană trebuie să acționeze, să vină cu o soluție. Dezbaterea cu privire, cu privire la starea Uniunii este momentul, de asemenea, în care putem discuta despre relațiile de lucru între Comisia Europeană și Parlamentul European. Este și momentul în care cele două instituții pot arăta împreună că, iată, sunt dispuse să acționeze în binele comun. Jean-Claude uh, Juncker în dimineața aceasta va susține pentru prima dată discursul cu privire la starea Uniunii. Domnule Juncker, aveți acum cuvântul pentru a ne prezenta propunerile pe care le aveți dumneavoastră pentru viitorul Uniunii Europene. Puteți să prezentați aceste propuneri în fața Parlamentului European, Parlamentul Democratic al Uniunii Europene. Domnule Juncker, aveți cuvântul. Sehr verehrter Herr Präsident. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European. Iată, este de datoria mea, dar nu este doar datorie, ci și o plăcere pentru mine să vin în fața dumneavoastră pentru a ține pentru prima dată o, un discurs cu privire la starea Uniune în calitatea mea de președinte al Comisiei Europene. În calitate de premier luxemburghez, am ținut, cred că de vreo 20 de ani, un discurs cu privire la starea națiunii. De fiecare dată mi s-a spus că discursul a fost bun, tonul a fost bun, retorica mea a fost una bună, uh, din punctul de vedere al conținutului, părerile diferau, dar uh, mi s-a reproșat că discursul meu a fost întotdeauna prea lung și se prea poate ca și astăzi să cad în aceeași uh, greșeală. Am uh, pregătit discursul într-o stare de spirit specială, dintr-un motive pe care unii dintre dumneavoastră le cunoașteți deja, dar voi încerca să duc la bun sfârșit acest discurs. Discursul este purtat uh, uh, ca urmare a acordului interinstituțional încheiat între Parlamentul European și Comisia Europeană. În acest acord se stipulează cât se poate de clar că președintele Comisiei Europene la prima uh, sesiune plenară din septembrie trebuie să se prezinte în fața Parlamentului European pentru a prezenta cele realizate în anul anterior pentru a prezenta de asemenea ceea ce Comisia Europeană intenționează să uh, propună în următoarele luni. Este vorba despre prioritățile lucrărilor viitoare ale Comisiei Europene și, uh, bineînțeles, ale Uniunii Europene. În acest sens, uh, i-am Le-am prezentat președintelui uh, Parlamentului European și președintelui Consiliului European, înscris toate prioritățile par- Uh, Comisiei Europene și această scrisoare oficială a fost însoțită de asemenea de o anexă în care prezentam maniera în care am tratat cele 10 priorități stabilite pentru lucrările Comisiei Europene. Bineînțeles, nu voi relua astăzi în fața dumneavoastră toate aceste priorități. Știu că nu este politicos, uh, dar vă atrag atenția asupra documentelor înscris, transmise de către Comisia Europeană. Domnul Timmermans a, tr- a trimis aceste documente președintelui Consiliului și președintelui Parlamentului European. Mai Există și o serie de anexe uh, la aceste scrisori pe care, oficiale pe care vreau să vi le aduc uh, la cunoștință și pe care vă rog să le citiți. Sunt primul președinte europene care a fost ales pe cale directă în această funcție. Parlamentul European a fost cel care a, mi-a permis să devin președinte al acestei instituții europene de la bun început, chiar și uh, în discursul de pe 14 iulie anul trecut, pe care l-am ținut în fața dumneavoastră, deci de la bun început am spus că uh, comisia pe care vreau să o prezidez va fi una mai politică și, prin urmare, președintele acestei comisii europene, pe baza procedurilor democratice uh, în vigoare, va fi un președinte politic. Când spun politic, um, folosesc acest, uh, acest cuvânt în cel mai nobil uh, sens al cuvântului. Suntem uh, oameni politici, nu suntem politicieni. Nu îmi place această expresie franceză care vorbește despre politicieni. Cu toții suntem oameni politici. Când spun politic, asta nu înseamnă că trebuie să politizăm totul sau că vrem să o facem. Când spun politician, uh, îmi exprim părerea personală, cum că în momentul de față lucrurile nu trebuie să meargă de la sine, nu, nu avem de-a face cu o perioadă în care business as usual poate funcționa ich würde sie sehr herzlich bitten nicht darauf zu oh. Vă rog să nu numărați uh, de câte ori uh, folosesc cuvântul social în discursul meu. Vă rog să nu numărați uh, nici mențiunile economiei sau acțiunilor economice. Este momentul acum nu să analizăm uh, semantic un discurs, ci e momentul să vorbim din inimă și tocmai de aceea, iată, astăzi vreau să vorbesc, să vă vorbesc despre marile probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față. deși nu sunt pesimist de felul meu, trebuie să spun că Uniunea Europeană nu trece printr-o perioadă bună. N-are niciun sens ca președintele Comisiei Europene să le spună reprezentanților cetățenilor europeni că totul merge bine. Nu! Uniunea Europeană nu este într-o situație fericită nu este prea mult, nu există prea mult spirit european în această Uniune Europeană și nu există prea multă Uniune în Uniunea Europeană. Das müssen wir ändern. Dar vrem să schimbăm lucrurile și trebuie să o facem acum și asta împreună. Asta ne cer, de fapt, cetățenii europeni, asta ne-au cerut prin mandatul pe care ni l-au acordat, în asta constă mandatul acestei instituții. Ok. I, I, I don't know why you are becoming nervous when you are speaking about the European Union. Nu știu de ce deveniți novici în momentul în care vorbiți despre Uniunea Europeană. No. You can interrupt me from time to time mă puteți întrerupe din când în când, dar nu de fiecare dată voi reacționa la cele spuse de, de către dumneavoastră, pentru că ceea ce spuneți nu are nicio valoare. Mr. President, Uh, Domnule președinte, domnilor și domnilor, indiferent de ce program de lucru avem sau ce spune programul nostru legislativ, principala prioritate astăzi, acum, trebuie să fie abordarea crizei refugiaților. De la începutul acestui an, aproape 500 de, mii de oameni au ajuns pe teritoriul Uniunii Europene. Marea majoritate dintre ei fug din Siria fug de teroarea statului islamic din Libia sau fug de dictatura din Eritrea. Grecia, acolo au ajuns peste 200.000 de refugiați în Ungaria, cam 150.000 și Italia, unde sunt 120.000 de refugiați, sunt statele cele mai afectate. Sunt niște cifre impresionante. Pentru unii sunt înspăimântătoare aceste cifre. Însă nu e momentul să ne înspăimântăm. E momentul să fim curajoși, să întreprindem acțiuni împreună, dând dovadă de curaj și asta trebuie să o facă atât statele membre cât și instituțiile europene. Principala chestiune care vine înaintea oricăror altora e omenia și demnitatea. Și pentru Europa, E vorba, de asemenea, și de o semnătate istorică în evenimentele actuale. We Europeans, we are all Europeans. Noi, europenii, și cu toții suntem europeni în această sală. Da. A, ah, bine, poate nu. Deci, dumneavoastră, credeți că nu sunteți europeni. Bine, pe ați spus bine, însă nu vă felicit pentru ce ați spus. Nu e momentul să ne înspăimântăm, spuneam. E momentul să dăm dovadă de omenie și de demnitate. Noi, europenii, spuneam eu înainte de această întrerupere, deci noi toți ar trebui să ne amintim că Europa este un continent unde aproape fiecare dintre noi la un moment dat a fost un refugiat. Istoria noastră comună e marcată de milioane de europeni care au fugit din fața persecuției religioase sau a războaielor, sau care au fugit de războaie, de dictaturi, de opresiune. În secolul 17 protestanții fugeau din Franța, evrei, sinti, Roma, romii, mulți alții fugeau din Germania, de exemplu, în anii 30 din Germania și în anii 40 asta în secolul 20. Republicanii spanioli fugeau în tabere de refugiați din sudul Franței la sfârșitul anilor 30, după înfrângerea lor în războiul civil. Revoluționarii maghiari au fugit în Austria și în alte țări. Peste tot s-a întâmplat asta în Europa. Asta după ce uh, tancurile sovietice au invadat uh, uh Ungaria în 1956. Cetățenii cehi, slovaci au, s-au exiliat într-o serie de țări, printre care și a mea, după ce primăvara de la Praga a fost înăbușită în 1968. Sute, sute de mii de oameni au fost obligați să-și părăsească locuințele în timpul și după ce s-au încheiat războaiele din Iugoslavia. Asta a fost la sfârșitul uh, ultimului secol. Deci nu cu secole în urmă, ci uh, în ultimele decenii din secolul 20. Am uitat toate aceste lucruri, am uitat de ce s-a întâmplat asta. Uh, mai multe persoane care se numesc McDonald în SUA decât în Scoția acum? De ce avem mai mulți O'Neills și Murphys în SUA decât în Irlanda? Oare de ce? Am uitat că 20 de milioane de oameni cu origine poloneză trăiesc în afara Poloniei ca urmare a emigrației politice și economice? după ce această țară și-a tot schimbat uh, frontierele, după ce populația a fost de atâtea ori uh, mutată cu atâta durere, am uitat oare că după devastarea adusă de cel de-al doilea război mondial, 60 de milioane de oameni au fost refugiați pe teritoriul Europei. Asta ca urmare a experiențelor teribile prin care a trecut Europa și știți că în 1951 Convenția Refugiaților de la Geneva a fost uh, înființată pentru a le acorda un statut de protecție celor care fugeau de războaie și de totalitarism. Noi, europenii, ar trebui să dim aceste lucruri și nu ar trebui să uităm niciodată ce s-a întâmplat. Și să nu uităm de ce dreptul la a avea statutul de refugiat și de a fi azilant e atât de important. E una din valorile cele mai importante pe care le avem și noi ca europeni nu trebuie să uităm asta. I've said in this house în acest parlament și în alte foruri am spus în trecut că de prea multe ori ezităm să ne mândrim de proiectul european și de moștenirea europeană. Da, în ciuda fragilității noastre, în ciuda slăbiciunilor noastre, autopercepute, în ziua de astăzi Europa este percepută peste tot în lume ca, o destin, ca un loc unde poți să cauți refugiu. Europa e un liman de stabilitate, o rază de speranță pentru acești oameni din Orientul Mijlociu sau din Nordul Africii. Și ar trebui să ne mândrim de asta, nu să ne fie frică. Doamnelor și domnilor, Europa de astăzi, în ciuda diferențelor care există între statele membre, e de departe locul cel mai prosper uh, și cel mai stabil din lume. Cei care critică Europa, integrarea europeană, proiectul european și Uniunea Europeană trebuie să recunoască că este un loc al păcii și al stabilității și ar trebui să ne mândrim de acest lucru. We have the means to help. Avem mijloacele pentru a-i ajuta pe cei care fug de război, de opresiune, de teroare. Știu că mulți acum doresc să spună că da, frumoase vorbele dumneavoastră, însă nu putem primi pe toată lumea. Da, e adevărat. Europa nu poate să găzduiască toată suferința lumii, însă haideți să fim onești și să privim lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Bineînțeles, numărul de refugiați care vine acum către Uniunea Europeană este nemai întâlnit, este foarte ridicat, însă reprezintă doar 0,11% din populația totală a Uniunii Europene. În Liban, prin comparație, refugiații reprezintă 25% din populația țării și e o țară care are doar o cincime din bogăția Uniunii Europene. Cine suntem noi? De ce nu facem aceste comparații? Let us be clear and honest. Haideți să spunem lucrurilor pe nume să le spunem adevărul cetățenilor care de multe ori se îngrijorează atâta timp cât va fi război în Siria și teroare în, Liba, în Libia, această criză nu va dispărea. Putem construi ziduri, însă închipuiți-vă și spun asta fără să fiu un demagog. Închipuiți-vă preț de câteva secunde dacă ați fi dumneavoastră, copilul dumneavoastră, în brațele dumneavoastră, și dintr-o dată lumea pe care o cunoașteți se năruie în, rândul, în jurul dumneavoastră. N-ar exista preț pe care să nu-l plătiți, n-ar exista zid pe care să nu-l urcați, n-ar exista mare pe care să nu o traversați, n-ar exista graniță pe care să nu o traversați. Dacă știți că trăiți într-un război al barbariei și fugiți de acest stat islamic. Noi combatem acest stat islamic? De ce nu suntem gata să acceptăm pe cei care fug de statul islamic? Trebuie să acceptăm pe acești oameni pe teritoriul european. It is high time to E timpul să acționăm și să gestionăm această criză a refugiaților, deoarece nu avem cum să nu facem asta. Au dat vina pe alții. Deci tot au dat vina pe unii pe alții în ultimele săptămâni. Statele membre au dat vina unele pe celelalte că nu fac suficient sau că fac ceea ce nu trebuie. Și Multe capitale europene au dat vina pe Bruxelles. Statele membre de fiecare dată acuză Bruxelles. Deci dacă statele membre nu își fac uh, treaba, pe cine să dă vina? Pe Bruxelles, pe capitala europeană. Se spune că la Bruxelles nu se face treaba. Cu toții, în fine, poate majoritatea dintre noi de aici, mă includ aici și pe mine însumi și pe cei de la comisie, am putea să fim supărați din cauza acestei modalități de a tot da vina uh, unii pe alții. Însă n-are rost să te enervezi. Dacă te enervezi și dai vina pe alții, nu îi ajuți pe acești refugiați. Din păcate, politicienii, legiuitorii sunt practic luați pe nepregătite de evenimente neașteptate și nu reacționează cum trebuie. Ar trebui însă să ne reamintim uh, ce ne poate ajuta în situația actuală, să vedem ce avem deja și să acționăm cât mai rapid. Nu începem practic de la zero. De la începuturile acestui secol, comisia nu pe care o conducea meu, ci cea condusă de José Manuel Barroso, a înaintat uh, în mod constant proiecte legislative pentru a construi un sistem comun de azil. Parlamentul și Consiliul în practică, au elaborat această legislație încetul cu încetul, iar în iulie 2015 aceasta a intrat în vigoare. Acum două luni. Acum avem niște standarde comune în întreaga Uniune Europeană, standarde în ceea ce privește primirea solicitanților de azil, standarde ca să, re, să le respecte demnitatea, e vorba de modul în care sunt uh, prelucrate solicitările lor de azil și avem și niște criterii comune. Avem un sistem uh, independent care să stabilească dacă o persoană are sau nu dreptul la protecție națională. Însă aceste standarde Stimați membri ai Parlamentului European, aceste standarde trebuie puse în practică în întregime și trebuie respectate la fel peste tot în Uniunea Europeană când e vorba de ceea ce se face la fața locului. Și lucrurile nu stau așa, deloc chiar. Înainte de vară, deci nu în timpul verii, deci înainte de începutul verii, Comisia a început o serie de proceduri de uh, neconformitate, de încălcare a legislației uh, comunitare împotriva statelor care nu respectă aceste standarde. 22 de proceduri, mai exact. E vorba aici de credibilitatea statelor membre care trebuie să implementeze și să pună în practică ceea ce s-a stabilit la nivel uh, internațional și ceea ce au stabilit în comun. O a doua serie de proceduri de neconformitate uh, va fi lansată în următoarele zile. Aceste standarde comune sunt importante, însă nu sunt suficiente pentru a face față actualei crize a refugiaților. Comisia, Parlamentul, Consiliul au declarat în primăvara acestui an că avem nevoie de o agendă cuprinzătoare în ceea ce privește migrația. Noi, Comisia, am propus acest lucru în luna mai și ar fi nedrept să spunem că nu s-a întâmplat nimic de atunci. Ne-am triplat prezența pe mări. 122.000 de vieți omenești au fost salvate de atunci. Orice viață pierdută E o pierdere colosală, însă s-ar fi pierdut și mai multe vieți omenești dacă nu am fi avut aceste măsuri. Și ar trebui totuși să ne mândrim de faptul că am salvat atâția oameni de la moarte. și 9 de state membre și țări asociate participă la operațiunile comune. 102 de ofițeri sunt uh, implicați. Avem foarte multe um, operațiuni cu elicoptere. Avem foarte multe echipamente, vehicule de transport care sunt mobilizate. E o primă măsură care arată că există solidaritate europeană și că se întreprind acțiuni la nivel european, deși trebuie să facem mai multe. Ne-am dublat eforturile pentru a combate traficanții și pentru uh, a distruge rețelele acestora. Acum e mai greu să găsești embarcațiuni uh, cu care să transporti acești oameni uh, pe mare. Ca uh, urmare, ruta centrală a Mediteranei s-a stabilizat. În august au uh, ajuns vreo 115.000 de oameni. Aceleași cifre ca și anul trecut. Uh, Acum ar trebui să stabilizăm de asemenea și rutele din Balcani, rute care au fost neglijate de către uh, toți uh, um, cei care stabilesc politici în acest domeniu. Uniunea Europeană este principalul donator. Peste 4 miliarde de euro au fost mobilizați de către Comisie, de către dumneavoastră și de către statele membre. E vorba de asistență umanitară și asistență pentru stabilizare în Siria, pentru refugiați și pentru comunitățile care îi găzduiesc în țările vecine, în Liban, în Egipt, în Turcia și Iordania. Astăzi am lansat două noi proiecte pentru a asigura școlarizarea copiilor și pentru a oferi sprijin la 240.000 de refugiați sirieni din Turcia. Și de altfel, țin să aplaud eforturile făcute de Iordania, de Turcia, de Liban, these countries aceste țări, care sunt cu mult mai sărace decât suntem noi, fac niște eforturi pe care merită să le aplaudăm și pe care trebuie să le recunoaștem, atât în termeni moral cât și financiari. Împreună ne-am luat angajamentul să relocăm peste 22.000 de oameni din afara Uniunii Europene în următorul an. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de vecinii noștri. Bineînțeles, e un efort modest, prea modest, dacă e să-l comparăm cu eforturile supraomenești ale Iordaniei, ale Turciei și Libanului, care găstuiesc 4 milioane de sirieni. Unele state membre acum dau dovadă de voință de a-și spori în mod semnificativ eforturile de relocare și asta ne va permite ca în curând să venim cu un sistem structurat pentru uh, eforturile de relocare. Trebuie să o facem și o vom face. Însă, în ceea ce privește solidaritatea comună, aici Uniunea Europeană nu are o notă prea bună. E vorba de oamenii care au ajuns pe teritoriul nostru. Eu unul văd clar că țările membre unde au ajuns cei mai mulți refugiați. Acum e vorba de Italia, de Grecia și de Ungaria. Deci pentru mine e clar că aceste țări nu pot fi lăsate de unele singure să facă față acestei provocări enorme. De aceea, Comisia deja a propus un mecanism de urgență în mai deci nu acum, ci în luna mai, pentru a reloca inițial 40.000 de oameni care primeau protecție internațională, oameni care erau pe teritoriul Greciei și Italiei. Și de aceea astăzi propunem un al doilea mecanism de urgență pentru a reloca încă 120.000 de oameni din Grecia, Italia și Ungaria. Și trebuie să o facem în mod obligatoriu. Le cer statelor membre să adopte propunerea Comisiei în ceea ce privește efortul de relocare urgentă. Deci, în total, 160.000 de refugiați. Le cer să facă asta la Consiliul uh, Ministrilor din 14 septembrie. Deci vorbesc de 160.000 în total. Asta e cifra. De persoane pe care europenii trebuie să îi ajute și trebuie să îi primească la ei. Și sper din toată inima că de data aceasta toată lumea va fi de acord. Nu mai vreau să aud retorică și vorbărie. Trebuie să trecem la fapte acum. What is happening to, uh... Ce se întâmplă cu acești oameni? Nu vorbim despre cifre, aici e vorba de oameni care provin din Siria, din Libia. Sa, ce se întâmplă acum, acești oameni care vin din Libia și din Siria, uh, ar putea să avem o situație asemănătoare cu cei din Ucraina, s-ar putea să vină și din Ucraina oameni. Însă noi ce vom face? Vom face distinția între creștini, între druzi, între musulmani? Nu, cred că acest continent nu prea își permite să facă distinție în funcție de religie, în funcție de credință. Când e vorba de refugiați, nu contează credința acestora și nici originea lor. Doamnelor și domnilor, iarna bate la ușă. Ne dorim într-adevăr ca multe familii să doarmă în gările din Budapesta și din alte părți, să sufere de frig. Corturi. Noi trebuie să ne ocupăm de acești oameni care fug din țările lor din motivele pe care le-am menționat. Bineînțeles, nu vom soluționa problema doar relocând aceste persoane. E drept că trebuie să le acordăm atenție celor care au nevoie de protecție internațională, cei care vor solicita auzilul. E clar că alte persoane își părăsesc țările din alte motive care nu țin de acordarea dreptului la azil. De aceea Comisia propune astăzi o listă comună a țărilor de origine care sunt considerate ca fiind sigure. Această listă le va permite statelor membre să accelereze procedurile de azil pentru cetățenii care provin din anumite țări și care sunt considerate ca fiind sigure. Această prezumție de siguranță ar trebui să se aplice tuturor țărilor care întrunesc criteriile de la Copenhaga, în conformitate cu ceea ce uh, prevede Consiliul Europei. E vorba de democrație, de statul de drept și de drepturile fundamentale. De asemenea, asta ar trebui să se aplice și altor țări uh, potențial candidate din Balcanii Occidentali în uh, lumina progreselor făcute către statutul de candidat. Această listă de țări sigure nu e decât o simplificare procedurală. Această listă nu poate înlătura, și subliniez asta, existența dreptului fundamental pentru solicitații de azil din Albania, Bosnia și Herțegovina, din fosta Republică Iugoslava Macedonie, din Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia însă le permite autorităților naționale să se concentreze pe acei refugiați care ar putea primi azilul mai rapid, și anume cei din Siria. Și e important să ne concentrăm pe aceste persoane în situația actuală. Deci lista de țări sigure nu înlătură drepturile la azil pentru cei ce provin din țările de pe lista respectivă în mod automat. Deci nu neutralizăm Convenția de la Geneva prin uh, stabilirea acestei, uh, acestei liste, deoarece dreptul la azil e un drept consfințit. Țările care sunt pe această listă de țări ca fiind considerate sigure trebuie să știe că dacă sunt înlăturate de pe această listă din cauza faptului că drepturile fundamentale nu sunt asigurate acolo, deci aceste țări își pierd uh, șansa de a adera la Uniunea Europeană, asta în cazul țărilor europene. E timpul, timpul să ne pregătim pentru o modificare fundamentală în ceea ce privește modul în care ne ocupăm de solicitările de azil. Mă refer aici la regulamentul de la Dublin care uh, prevede ca uh, solicitarea de azil să fie uh, prelucrată în țara în care uh, persoana a ajuns, în prima țară în care a ajuns. Avem nevoie de solidaritate pentru avea o abordare și niște reguli care să țină cont de dreptul la azil. De aceea Comisia promite acum un mecanism permanent de relocare care ne va permite să ne uh, ocupăm mult mai rapid de situațiile de criză. Mai rapid în viitor, asta înseamnă mai rapid decât am făcut-o în trecut. O politică comună a azilului și a refugiaților necesită o armonizare a regulilor actuale. Statele membre trebuie să evalueze din nou sprijinul pe care, politicii pe care le au în ceea ce privește sprijinirea și incluziunea imigranților și a refugiaților. Trebuie de asemenea să vedem cum se poate oferi ajutor din fondurile europene pentru acest lucru. Eu unul susțin cu tărie ideea ca solicitanții de azil să poată lucra și să-și câștige propria pâine atâta timp cât solicitarea lor este pe cale de a fi uh, prelucrată. Munca. Faptul că ai o slujbă. Asta te face să te simți demn. Cei care muncesc își regăsesc demnitatea pe care au pierdut-o înainte să-și părățească țările de origine. Deci de aceea trebuie să facem tot posibilul pentru a ne modifica legislația națională și pentru a le permite migranților uh, refugiați să lucreze din momentul în care ajung în Europa. O politică comună a azilului și refugiaților necesită de asemenea eforturi comune puternice pentru a ne uh, securiza granițele externe. Din fericire, nu mai avem controle interne între statele membre din zona Schengen pentru a garanta libera circulație a persoanelor. E un simbol uh, al integrării europene și sistemul Schengen nu va fi abolit, cel puțin nu din mandatul acestei comisii. Cealaltă față a monedei, faă de această libertate, este că trebuie să lucrăm îndeaproape împreună pentru a face față gestiunii frontierelor externe. Iată ce ateaptă cetățenii de la noi. Și încă din mai, Comisia a transmis și am spus-o în campania electorală alături de Martin, de Ghi și de ali colegi de aici, da? Nu arăt către doamna Keller, dar mă gândeam la domnul Tsipras. Nu fac confuzie între cei doi. Da. Da, Jose Bovel l-am văzut în sală. Da. Salut! Trebuie să întărim sistemul Frontex și să îl dezvoltăm pentru a deveni un adevărat sistem operațional de păzire a frontierelor. Este un lucru fezabil, dar bineînțeles costă bani. Comisia consideră însă că acești bani sunt foarte bine investiți și tocmai de aceea propunem pași ambițioși înainte pentru a avea un sistem european la frontieră până la sfârșitul anului o Europa unită care să aibă un sistem de migrație unit înseamnă că trebuie să vedem care sunt și căile legale de migrație posibile. Însă un lucru trebuie să fie clar. Asta nu va rezolva problema sau criza refugiaților cu care ne confruntăm la ora actuală. Dar va face ca rutele controlate și sigure spre Europa vor permite o gestionare mai bună a refugiaților și vor face ca munca mafiei în acest domeniu să fie mai puțin atractivă. Iată, suntem un continent cu un declin demografic important și trebuie să recunoaștem că avem nevoie de oameni care să vină de peste tot din lume. De-a lungul timpului, migrația va trebui să devină nu o problemă, ci o resursă bine gestionată. Și tocmai în acest sens Comisia va pregăti un pachet uh, bine uh, făcut în domeniul migrației pentru începutul anului 2016. Este un pachet esențial pentru că migrația trebuie să fie legalizată. Și nu e de ajuns să protestăm uh, față de migrația ilegală, trebuie să organizăm și căi legale pentru a ajunge în Europa. A lasting solution will only come o soluție durabilă o vom găsi doar dacă rezolvăm și problemele ce se află la bază. Pentru că motivele pentru care ne confruntăm acum cu această criză a refugiaților arată că politica externă a Uniunii Europene trebuie să fie una mai activă. Nu uh, putem să ne permitem să nu fim uniți și să nu uh, avem un sistem stabil în vecinătatea noastră. Trebuie să găsim soluții. Poate că nu suntem destul de puternici pentru a găsi astfel de soluții dar trebuie să găsim soluțiile cele mai potrivite pentru această criză. E nevoie de o diplomație europeană, o adevărată ofensivă a diplomației pentru a rezolva conflictele din Siria și avem nevoie de o politică externă mai puternică. Mă bucur că Federica Mogherini reprezentanta noastră care dă dovadă de atât de multă voință, de fapt este înalt reprezentat tocmai pentru că dă dovadă de atâta voință, a făcut atâtea eforturi diplomatice cu succes. She has prepared the ground for... Și a pregătit câteva inițiative care au avut uh, uh, succes uh, diplomatic în ceea ce privește dosarul nuclear iranian și vreau să o felicit pe Federica pentru progresele făcute. In order to facilitate... Pentru a ușura munca înaltului reprezentant al Federicei, Comisia propune astăzi înființarea unui fond de urgență care să aibă un miliard de euro pentru a rezolva această criză din Sahel și din uh, regiunile care se află în conflict, în cornul Africii și în nordul Africii dorim să ajutăm pentru a ajunge la o situație stabilă și pentru a crea oportunități noi pentru comunitățile locale, rezolvând problemele de la baza a uh, instabilității, a deplasării forțate și a imigrației ilegale. Și mă aștept ca toate, toate statele membre să susțină planurile noastre ambițioase, pentru că avem nevoie de acest fond de urgență pentru a preveni viitoare crize. Avem nevoie, de asemenea, de un buget pentru dezvoltare, ajutor de dezvoltare mult mai puternic. Avem nevoie de bugete puternice, pentru că nu este normal ca statele membre să reducă eforturile bugetare atunci când e vorba de ajutor de dezvoltare. Aceste eforturi trebuie crescute. Domnule președinte, nu vreau să-mi fac iluzii cum că această criză a refugiaților se va rezolva rapid. Nu, nu se va rezolva și trebuie să o recunoaștem. Însă, dacă întoarcem înapoi bărcile, dacă dăm foc taberelor de refugiați sau dacă închidem ochii față de ce se întâmplă acolo, asta nu înseamnă că este Europa. Europa. Europa este cea care trebuie să-i ajute pe ceilalți. Europa sunt studenții de la Munich și de la Posselt care vor fi aproape de cei care ajung în stațiile de tren. Europa sunt cei care uh, stau aproape sunt brutarii care dau pâine refugiaților și așa mai departe. The Europe I want to live. Europa în care vreau eu să trăiesc este cea a celor care ajută, iar Europa în care nu mi-aș dori să trăiesc este cea care îi refuză pe cei care au nevoie de ajutor. E adevărat, criza este gravă și ne așteaptă un drum lung și îngreu, îngreuiat. Așa că aștept ajutorul dumneavoastră a Casei Democrației și a statelor membre pentru a merge mai departe în conformitate cu valorile noastre comune și cu istoria noastră. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi și prieteni, îmi dau seama că am depășit deja timpul pe care l aveam alocat pentru discursul pentru starea Uniunii. Însă, ținând cont de starea Uniunii, uh, am nevoie de timp și trebuie să mă pronunț și în legătură cu Grecia, Grecia care este atât de aproape de inima mea. Dezbaterea pe care am avut-o, dezbaterea în legătură cu problemele elene, care sunt și ale noastre, uh, a fost o dezbatere grea, pentru că am uh, încercat să explic primului ministru de atunci că în zona euro există 19 democrații și nu doar asta. Iar uh, opinia publică, parlamentarii, opiniile unora și ale altora se reflectă și în exprimarea parlamentară a celorlalte democrații care formează zona euro. Și am remarcat că Comisia a fost atacată deseori de unele state membre pentru că s-ar fi implicat pentru soluționarea, aș spune, acestei probleme, deși deocamdată nu există o soluție definitivă. Dar aș vrea să spun încă o dată aici și o spun în fața dumneavoastră, așa cum am spus-o atunci când am venit pentru prima oară aici, că este de datoria Comisiei Europene să aibă grijă de interesul general. Dacă nu ne-am fi ocupat de cazul Elen, aceasta ar fi fost o slăbiciune și o greșeală de neiertat, o greșeală care ar fi dus la multe alte probleme în lanț dacă Comisia n-ar fi făcut ce a făcut. Am fost atacați, am fost atacat și personal și nu am vrut să las la alegerea birocraților de la Bruxelles, deși munca lor a fost, uh, e adevărat, extraordinară, chiar și în timpul vacanței de vară. Dar n-am vrut să las doar pe mâna birocrației uh, de la Bruxelles aceste decizii și soluția problemei din Grecia. Noi ne-am implicat activ, uh, Franz Timmermans, vicepreședintele Dombrovski, Pierre Moscovici și alții s-au implicat activ pentru a rezolva această problemă. Dacă spunem că Comisia sau președintele n-au afirmat că Grexitul ar fi o opțiune, noi am spus că Grexitul nu poate fi o opțiune, pentru că dacă n-am fi spus asta, atunci așa s-ar fi întâmplat. Și am spus domnului Tsipras și autorităților elene că n-ar trebui să considere această afirmație că Grexitul n-ar fi opțiune ca o garanție de salvare. I-am spus lui Tsipras că eu nu sunt un magician, un vrăjitor care să aibă bagheta magică și să scoată iepurașul din pălărie dacă acesta nu e înăuntru. Nu, trebuia să știe asta dinainte și să știe că Grexitul era totuși o opțiune, dar nu o opțiune care să fie declarată în public. Deci, în acest sens am făcut ceea ce era de datoria noastră și întotdeauna am considerat, cum știți foarte bine, că problema greacă nu este doar o problemă de finanțare uh, publică, nici o problemă uh, a fondurilor structurale. Bineînțeles că și astea sunt probleme importante, dar în primul rând e vorba aici de perspectivele de creștere pentru această țară și că Uniunea Europeană ar trebui să fie mulțumită de faptul că Grecia face parte din ea. Și nu mi-a plăcut uh, comentariile care s-au făcut uh, în ultimul timp că Grecia ar trebui să iasă din zona euro, din UE, pentru că Grecia nu este o țară serioasă. Nu! Grecii Grecii sunt oameni muncitori care fac tot ce pot pentru ca țara lor să facă progrese și ar trebui să îi respectăm mai mult și să respectăm ceea ce ne-a adus națiunea Elena până acum. Mulțumesc! Je voudrais que le programme sur lequel nous mi-aș dori ca programul pe care l-am stabilit să fie respectat de toate guvernele elene, nu doar cel care a fost, cel care este acum sau cel care va veni după aceea. Dacă de data aceasta regulile pe care le-am acordat împreună n-ar fi acceptate, atunci reacția UE și a zonei euro ar fi diferite. De data aceasta ar trebui să facem și să respectăm acordul la care am ajuns. În acest program avem 35 de miliarde și Comisia organizează cu acești bani uh, relansarea creșterii economice și tranzițiile la nivel social necesare în Republica Elena. Și uh, acest don generos, această donație generoasă, cred că ar trebui acceptată de toate părțile în Grecia. Criza, bineînțeles, nu s-a terminat și nu s-a încheiat prin soluția care a fost găsită pentru Grecia, atâta timp cât mai există 23 de milioane de europeni care nu au loc de muncă, atâta timp cât avem peste 17 milioane de euro din zona euro care nu au de muncă, criza nu s-a încheiat. Nu, criza se va fi terminat atunci când Uniunea Europeană va ajunge la ocupare de plină. Și atunci mă întreb de ce un continent atât de bogat precum Europa ar trebui să se distanțeze față de o astfel de regulă care ar trebui să fie respectată și să fie normală pentru toată lumea pentru femei și bărbați, tinerii de astăzi au dreptul la această ocupare de plină și cum de nu avem această ambiție de a face din Europa un continent în care să se respecte aceste valori. Ar trebui să facem totul pentru ca Europa să se întoarcă la această perspectivă, pentru că nu este imposibil dacă facem eforturi. la presupune aceasta ar însemna să respectăm acest uh, triunghi esențial, consolidare bugetară, reforme structurale, pe de altă parte, și investiții, în al treilea rând. Și am propus uh, Parlamentului și Consiliului un plan de investiții de 315 miliarde de euro, un plan de investiții care uh, va fi detaliat și va fi prezentat în mod general și cred că toți liderii țărilor europene și toți actorii economici, uh, companiile, șefii de companii, sindicatele, toată lumea ar trebui să lupte în numele Europei uh, creșterii. Planul de investiții, care din nefericire Uh, poartă numele meu, pentru că așa era mai ușor. Uh, planul de investiții a fost numit uh, Planul Juncker și asta ca să ai pe cine să acuzi în caz de eșec. Dar eu nu vreau ca planul de investiții să fie un eșec și mi-aș dori ca toți actorii politici, economici, sociali să se implice pentru implementarea acestui plan de investiții, care este un plan pentru Europa, pentru creștere și ocupare. Mais tout cela, mesdames et messieurs, Doamnelor și domnilor, însă toate aceste lucruri nu sunt suficiente. Va trebui să vedem care este drumul pe care să mergem pe viitor. Și tocmai din acest motiv am propus programul celor cinci președinți în legătură cu um, Uniunea Economică și Monetară. Și spun cinci uh, președinți pentru că alesesem din motive de principii, nu din motive de feblețe birocratică, că președintele Parlamentului trebuia să fie asociat în acest proces și la redactarea acestui raport. Parlamentul este totuși un parlament și viitorul Europei, viitorul Uniunii Economice și Monetare nu se poate realiza fără o implicare directă și imediată a Parlamentului. Și tocmai de aceea considerasem necesar ca președintele dumneavoastră, domnul Schulz, să fie asociat la lucrările noastre. Bineînțeles, nu toți uh, am fost de acord cu punctul său de vedere personal, însă a fost important pentru noi să intrăm în această dezbatere inter instituțională, pentru că dânsul a reprezentat uh, părerile exprimate deseori aici la Parlament și de asemenea de prietenul nostru Otmar Caras în raportul său, care îi poartă numele, bineînțeles, și asta înseamnă că prezența Parlamentului în viitorul Uniunii Economice și Monetare trebuie să fie mai mare decât a fost uh, până acum. E nevoie în Europa de uh, această guvernanță economică. Și nu e prima oară când o spun astăzi. O spun încă din 1991, când, în calitate de uh, ministru de finanțe, alături de Nicola uh, Schmidt, care e la curent cu ce se întâmplă în uh, țară. Am fost alături de patru uh, alte persoane, cel care m-am pronunțat pentru un astfel de guvernator economic. Domnul Meistat, care ne uh, clarifică tot ce e nevoie, de câte ori e nevoie, și ceilalți doi care ne doream împreună un astfel de guvernator economic, o guvernanță economică care să fie înscrisă în regulile pentru guvernanța zonei euro. Însă n-am fost auziți de cei care în ziua de astăzi reclamă că acest guvernator economic, așa cum se spune în uh, Uh, germană ar fi ideea lor. Da, bun venit la clubul nostru pentru că în urmă cu 25 de ani deja îl propusesem noi. În acest context al uh, Uniunii Economice și Monetare vom propune un sistem de uh, garanții pentru depozite și credem că acest sistem este absolut necesar îl vom face ca un sistem de reasigurare, nu de mutualizare integrală și avem nevoie de o garanție suplimentară pentru economiile europene, pentru depozitele de economii și o vom face. Eu unul sunt pentru uh, instituirea unei trezorerii europene. Bineînțeles, va trebui să analizăm toate detaliile necesare, pentru că e vorba aici uh, de un adevărat uh, slogan care nu are un conținut precis, însă zona euro are nevoie de o trezorerie europeană care să se uh, mențină pe mecanismul european de stabilitate. Mi se pare că este o adevărată necesitate pe zi ce trece din ce în ce mai mare. Referitor la politica fiscală sau politicile fiscale, această lipsă de uniune fiscală europeană, Comisia va face astfel încât principiul schimburilor de informații în domeniul impozitelor directe să fie adoptat în regim de urgență de către Consiliu și îmi mențin convingerile de la 17-18 ani. Unii consideră că între timp renunțasem la aceste convingeri, dar cred și în ziua de astăzi că beneficiile trebuie percepute în țara în care se realizează acele beneficii. Comisia consideră că Comisia consideră că este absolut important Toți trebuie să reacționăm pentru a respecta această regulă simplă, meritorie, care, bineînțeles, poate are și defectele sale, dar va trebui ca peste tot în Europa această regulă să fie valorată și anume că pentru munca realizată pe un teritoriu să se perceapă același salariu peste tot. Este o regulă care ar trebui să capete mai multă amploare. În ceea ce privește afacerile sociale, doamna Tyson a propus un soclu european al drepturilor sociale pentru primul semestru al anului 2016, pentru că Uniunea Europeană nu reprezintă doar cazul Greciei, moneda sau Ucraina. Nu, Uniunea Europeană reprezintă și o bază comună de valori sociale pe care va trebui să le adoptăm împreună. Uh, uh, Domnule președinte, am o problemă foarte gravă acum. Pentru că știu că ați dori să mă opresc, dar sunt la jumătatea discursului. Așa că foarte rapid am să vă spun că Parlamentul European trebuie să rămână Parlamentul zonei euro. Să nu mai continuăm cu astfel de dezbatere. Oui. Je, fais, je, je suis en train de faire une sélection. Da, încerc să fac o selecție a punctelor mai importante, doamnelor și domnilor. Da, cred că este absolut necesar ca reprezentarea la nivel internațional a zonei euro să fie îmbunătățită, pentru că nu e normal ca în instituțiile de la Bretton Woods și în special la FMI, Europa să apară ca Mm, o, un reprezentant de o gradă care vorbește pe mai multe voci. Nu, va trebui ca președintele Eurogrupului să reprezinte singur zona euro. Avem nevoie de o reprezentare unică în cadrul femeiului. Va trebui ca Comisia și Consiliul să fie respectate mai bine de către statele membre ale zonei euro. Cred că am redus la numărul de trei uh, reglementarea pe țară și vom propune Consiliului pentru că nu are niciun sens să cerem statelor membre să realizeze toate aceste lucruri. E de-a dreptul stupid, nu are niciun sens și am ajuns la un acord pentru a ajunge la trei reforme pe care să le facă statele membre, dar măcar alea trei să le îndeplinească și să se implementeze reformele propuse de Consiliu și de Comisie. Aș spune câteva cuvinte și în legătură cu Marea Britanie. Pentru că pe vremea campaniei electorale pentru un, doream un acord corect cu Marea Britanie. Și în programul de lucru al Comisiei am stabilit un grup de lucru special pentru Marea Britanie care este condus de un cetățean britanic, care este european totuși. Nu e o contradicție în termeni, nu. Da, mă adresam lui uh, dom domnului Farage. Ezitam între domnul Faraj și uh, domnul Fol și până la urmă l-am ales pe domnul Fol. Da. Bineînțeles, guvernul britanic și Marea Britanică și politicienii de acolo, atunci când critică Uniunea Europeană pentru că ar fi prea birocratică, au dreptate pentru această supra supra-doză de reglementare. Este problema pe care o are și comisia mea și sarcina mea de a reduce această reglementare și cu ajutorul vicepreședintelui uh, Timmermans uh, facem tot ce putem tocmai pentru ca această legislație din UE să fie una mai bună. Însă o mai bună reglementare nu înseamnă să nu avem niciun fel de reguli, să fie haos. Nu înseamnă că un european ar trebui să stea deoparte față de toate acele lucruri care ar trebui să fie organizate mai bine în Europa. Am lansat, de exemplu, piața unică digitală, Uniunea Energiei. Încetul cu încetul, în mod progresiv, încheiem piața internă unică, pentru că ea nu este încheiată. Avem tot felul de inițiative tocmai pentru a promova spiritul antreprenorial, de exemplu, în Europa. Toate aceste măsuri, toți acești pași sunt importanți și pentru Marea Britanie, însă problema este că Comisia nu poate face, nu îi se poate cere Comisiei acest lucru, o mai bună reglementare, mai puțină reglementare, pentru că tocmai asta face Comisia. Și, de altfel, mi-aș dori să susțineți Comisia în acest domeniu pentru că nu uh, dorim să avem atât de multe acorduri separate în paralel cu diverse națiuni, așa cum se întâmplă și în cazul TTIP-ului și toate celelalte acorduri paralele. Eu sunt pentru TTIP. Însă, nu sunt pentru renunțarea la principiile sau la standardele europene. Ca și în cazul Marii Britanii, libertatea de circulație pentru lucrători nu poate fi atinsă. La fel se întâmplă și cu acordul transatlantic. Pentru că noi avem valorile și principiile noastre fundamentale și nu ne putem atinge de ele. Nu putem renunța la ele în cadrul acestor negocieri pe care le avem cu Statele Unite și sunt, așa cum a spus și Cecilia Malmström, uh, sunt absolut pentru acest acord și pentru maxim de transparență, însă nu sunt uh, pentru poziții separate în cadrul UE, pentru că cu cât uh, facem asta, cu atât suntem mai slabi, mai vulnerabili pe planul negocierilor pentru că dacă pozițiile noastre nu sunt acceptate, atunci poziția noastră este vulnerabilizată. Deci eu sunt pentru seriozitate și negocierile trebuie să fie făcute cu toată seriozitatea. Ar trebui să am câteva cuvinte și în legătură cu Ucraina, poate chiar un întreg uh, discurs noi trebuie să susținem pe președintele de acolo, pentru că are curajul acțiunii și este o țară care uh, nu îți permite cu ușurință să fii curajos. Și cei care se îndoiesc în legătură cu angajamentul nostru față de Ucraina uh, vor vedea că nu au dreptate, pentru că de multe ori am oferit uh, președintelui Poroșenco tot ajutorul pe care ni-l cerea Ucraina și vom face același lucru în continuare. Am oferit 3,81 de miliarde în uh, programe de asistență financiară pentru Ucraina și uh, vom asigura și pentru gazele pe timp de iarnă în această țară lucrăm și pe marginea unei reforme a justiției și vom face tot ce vom putea pentru ca Consiliul European să ofere uh, vize pentru cetățenii ucrainieni. Dacă se îndeplinesc condițiile necesare, acest lucru trebuie să uh, se facă, o scutire a vizelor pentru ucrainieni. Așa cum spunea Guy Verhofstadt în urmă cu ceva luni aici, uh, Manifestațiile de la Maidan nu aveau legătură doar cu democrația sau cu posibilitatea de a adera la UE. Oamenii de acolo și cetățenii ucrainieni în general de acum nu vor o țară coruptă. Democrații ucrainieni doresc o țară liberă de corupție și trebuie să-i ajutăm în lupta lor în acest domeniu și pentru că sunt uh, foarte atent la ce se întâmplă acolo. Și sunt atent și la ce se întâmplă în țările din Est, în special în Balcani. Problema securității și uh, frontierele UE depind de ce se întâmplă acolo și acest lucru trebuie să se înțeleagă foarte bine și la Moscova pentru că statele membre din Est și din Balcan trebuie să înțeleagă că solidaritatea nu este doar un cuvânt frumos, lipsit de conținut, că noi vom fi prezenți, suntem prezenți de câte ori va fi nevoie. Balcanii, uh, polonezii și toți ceilalți. Da, baltici în special. Da, nu fac confuzie între balcani și polonezi. Da. Balticii și polonezii pot să fie siguri pentru că noi vom fi prezenți dacă securitatea sau frontierele lor vor fi puse în pericol, pentru că este obligația noastră să-i protejăm în caz de nevoie și va trebui să le asigurăm securitatea de câte ori va fi nevoie. Dacă ați menționat și armata luxemburgheză, da, este o armată foarte bună. de mii de soldați care sunt pregătiți și care pot fi pregătiți la nevoie. Da, nu știu de ce, dar îmi plac uh, întreruperile dumneavoastră. Da, chiar îmi plac. Pentru că mă inspiră. Pentru că îmi aduc aminte ce ar fi trebuit să vă spun încă dinainte. Și n-am să uit niciodată întâlnirea pe care am avut-o cu Nigel Farage uh, înainte de a fi ales și cu grupul său, care a fost uh, una uh, foarte bună pentru că am împărtășit un singur, un singur lucru împreună, simțul umorului. Și dacă îmi permite, domnul președinte al Parlamentului, vă voi înmâna textul referitor la schimbarea climatică, pentru că este important, dar din păcate nu mai am timp. Am vorbit deja 72 de minute și 15 secunde și nu vreau să vorbesc mai mult. Da, văd că am prieteni noi în sală. Da. Uh, cei care sunt în față văd că încep să fie obosiți, dar cei din spate doresc să continui. Domnul președinte, întrerupe. Stimate domnule președinte al Comisiei, așteptați puțin. Parlamentarul de pe locul 358 a, și-a pus uh, masca doamnei uh, Merkel. Nu trebuie să o iubim neapărat pe doamna Merkel, dar în cazul acestui uh, coleg, iată, aspectul fizic s-a îmbunătățit. Ich glaube, es ist der Kollege Bonanno. Cred că este colegul Bonado, Monano. Domnule Bonano, ați făcut show, puteți să vă așezați din nou. Domnule președinte al Comisiei, puteți continua. De Ähm, Și asta este finanțat de contribuabilii europeni. Domnule Juncker, puteți continua. The, the European Parliament, Mr. present. Parlamentul European este locul în care te poți întâlni cu oricine. Union in diversity. Uniunea în diversitate. <laughs> Um, I would like, Mr. President... Domnule președinte, aș vrea să spun doar câteva cuvinte ținând cont de timpul redus pe care îl avem în legătură cu schimbarea climatică. Textul, după cum spuneam, vă va fi uh, distribuit, dar vroiam să spun că ar trebui să fim foarte ambițioși la nivelul UE, uh, pregătindu-ne pentru Paris. Cred că facem eforturi majore, probabil că nu suficiente, dar noi eforturi sunt făcute și încercăm să uh, rezolvăm problemele de bază. Pentru că Uh, noile migrații care vor veni în următoarele decenii, dacă rezolvăm problemele de climă, pentru că în ziua de mâine ne așteaptă refugiații climei. Știm acest lucru foarte bine. Vom avea primii refugiați ai climei care vor veni în Europa și dacă nu ne dorim asta, va trebui să acționăm acum. Nu mai avem timp de pierdut. Iată de ce doream ca Uniunea Europeană și statele membre să fie uh, cât de ambițioase posibile pentru a ne pregăti pentru Paris. Aș vrea însă să spun că Uniunea Europeană n-ar trebui să semneze niciun acord, pentru că noi ar trebui să ne dorim un acord global, ambițios, aceasta este datoria europeană, trebuie să ne luptăm pentru asta și trebuie să ridicăm vocea față de acele state membre care nu sunt de acord cu noi, pentru că Europa Europeană trebuie să fie un exemplu, un model pentru ceilalți atunci când e vorba de lupta împotriva schimbării climatice. Voilà, Domnule președinte, domnilor și domnilor, Iată, nu aceasta era întreaga stare a Uniunii, însă nu vroiam să recit aici un adevărat poem asupra Uniunii. La sfârșitul discursului, care a fost uh, scurtat în mod brutal, vreau să spun că am impresia că Uniunea Europeană nu se află într-o situație prea bună. Dar, pe de altă parte, Uh, nu pot uh, să fac decât critici la adresa UE. De-a lungul uh, anului până acum am făcut o serie de reforme esențiale. Am adoptat și vorbesc aici de comisie. Am adoptat o agenda europeană asupra migrației, de aceea nu pot să accept să mi se spună că în domeniul migrației comisia a fost inactivă. Chiar și în această dimineață am auzit uh, la televiziunea uh, germană um, o declarație a unui ministru bavarez în care uh, se spunea că comisia n-a fost prezentă. Da, am fost și eu în vacanță. Dar dumneavoastră n-ați fost plecați în vacanță, dar în cele 10 zile Uh, cât am fost plecat în vacanță, patru zile am lucrat uh, la problema Greciei și patru zile în legătură cu migrația. Și se spune că Comisia n-a făcut uh, îndeajuns. Da, noi am vorbit încă din mai despre această problemă a refugiaților și a fârșit alții descoperă această problemă pe care noi o știam deja dinainte, cu imagini teribile care apar la televizor. Am adoptat mai multe elemente complementare pentru piața internă în domeniul energiei, în domeniul uh, pieței capitalului și uh, colegii mei de la comisie, cărora vreau să le mulțumesc, uh, au lucrat foarte bine, ne-am înțeles foarte bine, ceea ce nu e neapărat ușor și uh, se știe foarte bine chiar și aici că complicitatea, prietenia în sânul comisiei este foarte mare și este o mândrie pentru mine să o prezidez. Sunt de-a dreptul mândru pentru că în, primul, în prima lună a mandatului nostru am reușit să trimitem celor două brațe legislative marile proiecte de reglementare și conținutul care apărea în programul pe care îl promisesem și cele 10 priorități pe baza cărora am fost ales. Și o spun cu mândrie pentru că am fost ales de această instanță în fața căreia sunt prezent acum. E adevărat că nu totul e perfect și lumea ar fi mai bună dacă noi am fi mai buni, de aceea este de datoria noastră să uh, mergem mai departe și să facem eforturi. Cunosc foarte bine slăbiciunile Europei, dar dacă Uniunea Europeană n-ar exista, atunci slăbiciunile sale ar fi uh, și mai mari. Așa că, dragi europeni, nu trebuie să încrucișăm brațele, ci să mergem mai departe. <clears throat> Vă mulțumim, domnule Juncker. Doamnelor și domnilor, domnule Juncker, știm cu toții că duminica trecută mama dumneavoastră ne-a părăsit și tatăl dumneavoastră într-o stare gravă la spital. Faptul că, iată, v-ați pus responsabilitățile care decurg din funcția dumneavoastră astăzi în fața intereselor personale ne face să vă mulțumim din suflet. Vă transmitem condoleanțele noastre și vă rugăm să contați pe sprijinul nostru moral și sufletesc în aceste momente dificile pentru dumneavoastră. Urmează acum, în numele grupului PPE, președintele Weber. Domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al uh, Comisiei, domnule președinte al Consiliului, Europe- uh, al Consiliului European, stimați colegi, uh, la rândul meu vă transmit, domnule Juncker, condoleanțele mele. Vă mulțumesc de asemenea pentru discursul dumneavoastră. Am ales anul trecut un președinte al Parlamentului, al Comisiei Europene, care iată astăzi a venit uh, în fața noastră pentru a vorbi despre temele esențiale. Să începem cu uh, migrația. La Milano, premierul italian uh, a venit alături de noi, domnul Alfano de asemenea, și ne spunea, ne spuneau că au întâlnit o serie de migranți, migrați care au ajuns în Italia. Era vorba, printre altele, despre o mamă care a plecat de acasă cu cinci copii și a ajuns în Italia cu unul singur. Am aflat că, iată, viața acestor oameni este complet distrusă. Asta trebuie să ne gândim în primul și în primul rând. Dincolo de cifre există vieți omenești. Și tocmai de aceea Europa trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor. Trebuie să-i ajutăm pe oamenii care vin la granițele noastre externe, trebuie să le oferim ajutorul. Și după cum a spus domnul Juncker, dacă Iordania și uh, Libanul reușesc să ajute uh, refugiații, Uniunea Europeană nu poate să se dea în spate. Stimați colegi, am auzit uh, o serie de informații uh, în ultimul timp. Uh, Premierul slovac a spus că doar creștinii sunt bineveniți în uh, țara sa. În numele grupului popular uh, european vreau să spun că noi nu suntem mândri de asemenea declarații. Noi nu dorim să-i protejăm doar pe creștinii, ci trebuie să protejăm drepturile omului care sunt uh, inalienabile și le aparțin tuturor. Uh, Um, în ziare s-a tot spus despre eșecul Europei. În uh, Corriera de la Sera am uh, dat un interviu uh, de, de curând și Franco Fratini mi-a spus că cu 10 ani în urmă prezentase conceptul acesta al țărilor sigure în cadrul Comisiei Europene și statele membre n-au fost de acord cu propunerea sa. Uh, Iată, nu Europa a eșuat în momentul de față, nu Bruselul a eșuat, ci egoismul național ne duce în pragul abisului. Stimați colegi, cu toate acestea, trebuie să ne uităm la realitate. Două treimi din cetățenii care au ajuns în Europa în anul trecut au fost respinși în urma procedurilor, nu au fost acceptați ca refugiați. Și tocmai de aceea se pune întrebarea repatrierii, se vorbește, trebuie să vorbim neapărat despre statele sigure, trebuie, uh, trebuie să venim cu un sistem al azilului cât se poate declar și să combatem de asemenea azilul, pentru că și asemenea situații există. Doamnelor și domnilor, asta a fost uh, cu privire la migrație. Dar mai există o temă esențială în momentul de față și anume situația economică din Europa. Avem nevoie de creștere economică, de viitor economic pentru cetățenii noștri, pentru tineri în esență. Piața noastră unică a creat întotdeauna creștere și tocmai de aceea trebuie să o sprijinim pe viitor. Avem nevoie de comerț liber. Comerțul liber nu răpește nimic, ci comerțul liber Uh, la nivel uh, mondial ne-a ajutat întotdeauna. Trebuie să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor și tocmai de aceea așteptăm pachetul mobilității din partea Comisiei și, de asemenea, agricultorii noștri nu trebuie să fie uitați. Noi îi vom uita, uh, îi vom ajuta în aceste momente dificile cu care se confruntă. De asemenea, dați-mi voie să vorbesc și despre Grecia cei care vor uh, să afle cum trebuie să se comportă pe viitor, trebuie doar să se uite la Irlanda, la Spania, la Portugalia, unde uh, ratele de creștere există. În uh, cazul Greciei am purtat o serie de dezbateri uh, cu privire la viitorul Greciei. Uh, am purtat aceste dezbateri cu domnul Tsipras, dar domnul Tsipras, iată, merită lăudat pentru că ne-a arătat cât se poate de clar că a înțeles că Grecia fără reforme nu poate înainta. Iată, Tsipras ne-a arătat că că ideologiile de stânga au eșuat practic în Europa și uh, tocmai de aceea Podemos uh, trebuie să facă o schimbare de, gru, de curs. În ceea ce privește Ucraina, nu trebuie să uităm acest conflict, uh, suntem în favoarea liberalizării vizelor, avem nevoie de investitori și protecția investitorilor pentru ca investitorii să meargă în acest stat. Nu avem uh, nevoie de încă un conflict înghețat. În ceea ce privește Regatul Unit, PPE-ul este deschis propunerilor și va fi, se va implica în dezbaterile constructive. Iată, un an de la instaurarea Comisiei Juncker, o comisie politică. Domnule președinte, v-ați uh, concentrat pe aspectele esențiale. Ați, uh, ne-ați ajutat să mergem înainte, ați reușit să obțineți rezultate. 1,65 milioane de uh, locuri de muncă au fost create anul trecut în zona euro și asta datorită politicilor europene. Vă mulțumim pentru asta. Ați venit cu un program Uh, clar pe care îl puneți în aplicare și PPE-ul vă va sprijini și în viitor. Vă mulțumim, domnule Weber. În numele socialiștilor și democraților urmează domnul Pitela. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Văd că pe locul uh, președintelui Consiliului uh, nu stă nimeni, din punct de vedere retoric spun asta. Însă mă întreb de ce există o așa întârziere în ceea ce privește reacțiile Uniunii Europene. Această contradicție trebuie soluționată odată pentru totdeauna. Dumneavoastră, domnule președinte Juncker, sunteți aici cu durerea în suflet, așa cum tocmai ne-a reamintit președintele uh, Schulz prin prezența dumneavoastră și prin discursul dumneavoastră, ați dat o mare dovadă de dragoste față de instituții. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc și pentru discursul dumneavoastră minunat. Și eu voi vorbi deschis. În ceea ce privește migrația, așa cum a spus și dumneavoastră, Europa trebuie să fie din nou Europa. Trebuie să se redescopere proiectul nostru, înființat pe solidaritate. E vorba de refugiați care fug de război și pe care trebuie să-i primim. Unii spun că Europa nu există drept comunitate, că nu dă dovadă de solidaritate. Duceți-vă pe străzile Europei și veți vedea acolo direct palpabil solidaritatea de care dau dovadă cetățenii. Se vorbește mult despre uh, distanța între cetățeni și Europa. E bine, acum această distanță poate să se reducă dacă Europa va învăța de la poporul său. Nu trebuie să fim, uh, să ezităm și să fim timizi. În ceea ce privește migrația, Comisia face bine când stabilește acest mecanism de repartizare obligatorie a refugiaților. Face bine că vrea să schimbe regulamentul de la Dublin. Grupul nostru este cu dumneavoastră în această lupă. Da, imigrația e uh, în, în atenția tuturor, însă mai avem și o altă problemă. Există aici o secesiune silențioasă care îi împarte pe săraci într-o categorie și pe bogați în alta. Vorbeați despre folosirea termenilor sociali în discursuri. Uh, să vorbim despre regulile care trebuie aplicate, trebuie să fie controlate abuzurile, trebuie să combatem dumpingul social și pentru asta trebuie uh, revizuită directiva privind detașarea lucrătorilor. De asemenea, trebuie să combatem precarietatea contractelor cu uh, zero ore. De asemenea, vrem dreptate fiscală. Cum a spus dumneavoastră, taxele trebuie plătite acolo unde faci profit. Pentru asta nevoie de o bază de impozitare comună și o raportare în funcție de fiecare țară. În al patrulea, însă nu uităm ce s-a întâmplat în Grecia. Dumneavoastră nu uitați clar, această uniune economică și monetară nu funcționează. Suntem de acord cu ideea dumneavoastră de a pune practică raportul celor cinci prezidenți cât mai repede, însă asta e doar începutul. Să nu uităm ce indicații am primit din raportul Pervanș Beres, aprobat de Parlamentul European. Vrem de asemenea să se vorbească despre capacitatea bugetară și mai avem și problema datoriei suverane. Poate nu mai e la modă, însă pentru noi, socialiști și democrații, credem că a venit momentul să vorbim din nou despre euroobligațiuni al cincilea rând. Trebuie să continuăm pe calea investițiilor, planului de investiții care să sprijine în mod real economia și societatea din Europa. O economie care trebuie regândită și să devină circulară și durabilă și pentru asta nu trebuie să ratăm șansa oferită de conferința de la Paris. Și în ultimul rând, așa cum reamitea domnul Schulz la început, Siria, Libia, Ucraina, iată refugiați care sunt la porțile Europei. Peste tot în jurul nostru e război. Față de acum un an, lucrurile s-au schimbat mult. Doamna Federica Mogherini a făcut niște pași important, importanți. Acum, UE este o prezență recunoscută și uh, respectată de alții, datorită eforturilor dumneavoastră. Europa trebuie să fie la înălțime, să investească în solidaritate și colaborare. Ar trebui să avem o agendă pe termen lung în ceea ce privește Africa. Domnule președinte, ști, președinte, știți mai bine ca mine că nu vom avea o a doua șansă. Dacă nu acționăm, acționăm acum, criza va fi irreversibilă. Uniunea Europeană trebuie să-și recapete poziția sa centrală Trebuie să uh, finan... această formă a economiei care a devenit practic complet controlată de domeniul finanțelor. Asta trebuie să se schimbe. Nu trebuie să mai avem aceeași atitudine mercantilistă pe care am avut-o până acum. Deci trebuie să ne schimbăm pentru, ca, pentru că doar așa putem exista. Mulțumesc. Domnule Pitela, acum domnul Kamal, președintele grupului ECR domnule Juncker. Înainte de a începe, a vrea i eu să uh, repet uh, comentariul făcut de domnul Schulz pentru a vă mulumi pentru efortul și curajul pe care l-ați uh, avut pentru a veni astăzi aici, punând înainte importanța Uniunii față de problemele dumneavoastră personale. Vă mulțumesc pentru aceasta. Însă să nu vă faceți griji, n-am să vă arunc prea multe flori. În fiecare an uh, auzim aici uh, foarte multă retorică și acesta este rolul Parlamentului, să dezbatem între noi. Avem uh, foarte multă ideologie, idealism, Însă uh, unii spun că răspunsul este mai mult Europa, alții spun că UE-ul este cauza tuturor problemelor. Și probabil că vom auzi din nou și astăzi aceeași dezbatere. Și cred că tocmai de aceea nu facem nimic. De aceea Uniunea Europeană repetă criza după criză. Știu că mulți dintre noi, din diversele grupuri politice, am ajuns în politică pentru că doream să facem ceva pentru oameni. Însă aici, în această instanță, suntem paralizați de ideologie și de dogme. Dogme care uh, au blocat politicile europene. Uh, așa cum uh, se întâmplă cu gheața care până la urmă se topește în mare și până la urmă e nevoie de ceva mai multă uh, Câteodată ceea ce avem nevoie este realism, nu doar idealism, realism european. Și criza refugiaților și a migranților este un astfel de exemplu, pentru că foarte mulți din această instanță încearcă în mod deliberat să facă confuzie între refugiați și refugiați uh, economici fie pentru a-i permite pe toți, fie pentru a-i lăsa pe toți afară. Dar trebuie să fim foarte clari în legătură cu această diferențiere, pentru că cei care doresc să-și salveze viața, să caute refugiu, sunt refugiați și trebuie să înțelegem de ce au fugit de la ei de acasă. În primul rând pentru a nu fi persecutați și trebuie să înțelegem natura umană a acestor persoane care doresc o viață mai bună. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim foarte clari că regulile trebuie să fie aplicate pentru că există în ora, la ora actuală imigranți ilegali și trebuie să evităm această problemă, dar trebuie să fim cinstiți și față de alegătorii noștri. Există conflicte în Siria, Eritrea, Ucraina și toate acestea vor dura mult timp, iar cei care spun că se pot găsi soluții facile nu fac decât să greșească în Uniunea Europeană, în loc să încercăm să ajungem la soluții comune, avem țări sau instituții care încearcă să găsească pe cineva vinovat pe cineva pe care să învinovățească în loc să caute soluțiile necesare. Unele țări rescriu regulile în mod unilateral. Alții subminează încrederea noastră. Însă Uniunea Europeană ar trebui să fie utilă la ceva, ar trebui să unească țările pentru a coopera între ele, pentru a găsi soluții pe care să le aplicăm împreună. Așa că haideți să ne așezăm împreună la masa negocierilor și nu doar țările UE. Este o criză internațională și e nevoie de un răspuns internațional, pentru că uh, din refugiații din Siria, 90% se află în tabere din Iordania, Libia și așa mai departe, în Turcia. Deci trebuie să lucrăm împreună să vedem ce poate face fiecare țară pentru acești refugiați. Un lucru e însă clar, dacă spunem țărilor ce trebuie să facă, dacă le forțăm să aplice un plan, atunci riscul este acela de a le învinovăți de fiecare dată și cred că asta nu va face decât să înrăutățească criza și ne vom afla și mai departe de soluție. Pentru că țările pot ajuta refugiații în mod diferit, fiecare în felul său. E adevărat că unele țări ar trebui deja să preia migranți în UE. Aceasta este alegerea lor. Însă alții vor spune că doresc să-i ajute pe cei mai vulnerabili care se află în taberele din Siria. Noi trebuie să avem obligația să ajutăm uh, nu doar zecile de mii care ajung până la frontiera noastră, ci să vedem ce se întâmplă și cu milioanele care se află încă acolo. Unele țări, precum țara mea, își centrează eforturile pe taberele care se află la fața locului, făcând față problemelor celor vulnerabili, acordând milioane de ajutoare economice pentru a ajuta acești uh, uh și uh, noi oferim 0,7% din PIB-ul nostru pentru a ajuta oamenii din lumea întreagă. Acesta este un sistem bun. Alte țări poate își aduc și ele contribuția printr-un alt sistem de finanțare, cu centre care să primească cereri de refugiați. Iată, deci, în felul acesta, cei vulnerabili nu trebuie să cadă în mâinile traficanților. Alții poate să încerce să urmărească pur și simplu rețelele de traficanți Important este să se stabilizeze situația pentru aceasta e nevoie de resurse suficiente. Noi la ECR avem o abordare pragmatică și realistă. Dacă dorim să rezolvăm situația împreună. Domnule președinte Juncker, în ultimul an au existat uh, foarte multe probleme care au fost suportate de uh, Um, Europa și de fiecare dată s-a pus doar un plasuri asupra problemelor. Avem nevoie de soluții reale, realiste și s-a terminat cu vremea în care arătăm cu degetul spre cineva. Sper ca aceasta să nu producă doar titulare în ziare, ci să ajungem la soluții adevărate, lucrând împreună. Uniunea Europeană nu are nevoie de o nouă cortină de fier, are nevoie de o adevărată roată a soluțiilor pe care să o găsim împreună și sper să mă ascultați. Mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează în numele alte domnul Verhofstadt. Domnule președinte, deși am făcut-o deja personal, vreau să mă exprim din nou uh, în numele grupului meu condoleanțe pentru decesul mamei noastre. Domnule președinte, poate că dezbaterea de anul viitor va putea fi organizată altfel. N-ar fi rău să invităm pe șefii de stat și de guvern la dezbaterea noastră. Avem suficiente locuri libere aici, pe partea dreaptă a, a mea. Nu cred că domnul Juncker are 90 de minute la dispoziție uh, când se adresează Consiliului. Și de asemenea am avea astfel ocazia de a-l vedea pe domnul Tusk. Am acceptat un președinte permanent al Consiliului European și președintele Consiliului European ar trebui să participe la asemenea dezbateri. Bine, știu că e în Orientul apropiat, dar uh, el n-ar trebui să fie acolo în momentul de față, ar trebui să se deplaseze din capitala europeană în capitala europeană pentru a crea o po- politică comună privind uh, aziliul. Și astfel ajungem la miezul problemei. Și care e miezul problemei? Lipsa de unitate la nivel european. Domnule Camal, uh, ceea ce spuneați dumneavoastră nu e neapărat corect, pentru că dumneavoastră spuneați că fiecare ar trebui să aibă dreptul să-și ale- aleagă refugiații. În Regatul Unit uh, să fie aleși unii, uh, Germania să-i aleagă pe alții, dar nu așa tratăm o asemenea problemă. Criza refugiaților este o responsabilitate colectivă a Uniunii Europene și asta este miza în momentul de față. Și ce trebuie să facem? Trebuie să încetăm a reacționa, trebuie să acționăm. Ce s-a întâmplat? În aprilie am, am uh, pus în aplicare o strategie în Mediterana. Ce am făcut? Am crescut puțin bugetul pentru Frontex, dar problema nu s-a rezolvat. Uh, după 50 de, de zile, uh, ce s-a întâmplat? Refugiații blocau canalul mânecii dacă am fi acționat altfel, poate că problema de la Calais nu, nu ar fi persistat, dar noi ce am făcut? Am mai dat puțin bani pentru mâncare. Uh, pentru cazare, atât. Și după aceea Budapesta, hoarde de refugiați au ajuns la gară, au fost tratați într-o manieră lipsă, lipsită de, uh, de, de, de respect și ce am făcut noi? Haideți, am, haideți să deschidem puțin uh, căile ferate, să le permitem unora dintre ei să ajungă în uh, Austria, nimic mai mult. Dar asta este o rușine pentru Europa, pentru că nu așa trebuie să fie tratați refugiații. Trebuie să recunoaștem că există state care și-au asumat responsabilitățile, spre exemplu Germania. În München au acceptat 20.000 de refugiați în 5 uh, zile, dar unele state au zis, uh, bine, putem face același lucru în 5 ani. Alte state au refuzat să-și asume vreo responsabilitate. Iată, există diferențe imense între statele membre miile de cetățeni europeni, europeni care au dat dovadă de solidaritate trebuie să fie salutați pentru că ei au dat dovadă de mai multă solidaritate decât șefii noștri de stat și de guvern. Mesajul meu, de fapt, nu vi se adresează dumneavoastră, domnule Juncker, îmi cer scuze pentru asta. Uh, mesajul meu se adresează Consiliului, pentru că acolo este problema. Mm, haideți să nu mai vorbim despre o criză a Europei, pentru că nu avem uh, de-a face cu o asemenea criză. Este criza lipsei Europei Haideți să le spunem oamenilor adevărul. Nu există o Europa. Uh, sistemul de la Dublin este de fapt o negare a Europei. Prin urmare, dumneavoastră ați făcut un pas important încă din mai, uh, ați uh, vorbit despre responsabilitate, și sper ca și Consiliul, nu peste câteva luni, ci peste câteva zile să accepte toate propunerile dumneavoastră. Uh, bineînțeles, un sistem de migrație legală este, este important nu e suficient să vorbim despre migrația ilegală, pentru că aceasta nu va fi rezolvată niciodată atâta timp cât nu există un sistem privind uh, uh, migrația legală. Avem nevoie de un card albastru pentru migranții legali. Americanii au uh, cardul lor verde, în Europa avem nevoie de unul albastru care nu există în momentul de față sau există așa la nivel declarativ. Ați uh, anunțat acest pachet privind migrația legală, ați, spus, ați vorbit despre asta câteva, cu câteva secunde sau minute înainte și aștept cu nerăbdare acest uh, pachet. Și încă ceva, Domnule președinte, stimați colegi, lecția importantă pe care trebuie să o învețe Consiliul este aceea că nu trebuie să întoarcem ochii de la crizele cu care se confruntă vecinătatea noastră. Noi vom plăti întotdeauna prețul pentru aceste crize. Nu, avem, nu putem avea un conflict în, Orientul, conflict în Orientul apropiat sau în uh, Nordul Africii și să spunem că a, uh, pe noi nu ne afectează. Vom plăti prețul pentru toate aceste conflicte. Și Uh, de multe ori, uh, chiar și în Parlamentul European am spus că conflictul sirian nu este problema noastră, am spus haide să nu ajutăm uh, forțele democratice. Și ce am obținut cu această atitudine? A apărut în primul rând statul islamic și după aceea criza refugiaților. Deci e clar că trebuie să facem ceva dacă concluzia uh, dezbaterii noastre de astăzi va fi repetarea, uh, reiterarea vechilor idei, ei bine, n-am făcut nimic. Avem nevoie de ceva. Uh, în cadrul ONU avem nevoie de o acțiune care să pună capăt conflictului sângeros din Siria. Un, avem nevoie de o soluție care să le permită pe viitor refugiaților să se întoarcă acasă. Prin urmare, domnule Juncker, doamnă Mogherini, cerem de la dumneavoastră să le cereți partenerilor de la Consiliul de Securitate Securitate al ONU, ONU să vină cu o inițiativă cât mai curând cu putință pentru finalizarea uh, conflictului din, din Siria, pentru că aceasta este singura soluție sustenabilă pentru această criză cu care ne confruntăm. Vă mulțumim, domnule Verhofstadt. În numele GUE urmează doamna Zimmer. Domnule președinte, domnule Juncker, și în numele grupului meu vă transmit condoleanțe. Suntem alături de dumneavoastră, de dumneavoastră ca ființă până la urmă, ca Jean-Claude Juncker și cred că toți colegii sunt de acord cu, cu asta. Iar să revenim la dezbaterea pe care o avem astăzi. În discursul dumneavoastră trebuia să descrieți uh, starea Uniunii, să, să subliniați aspectele esențiale ale situației cu care ne confruntăm în momentul de față. În ceea ce privește migrația, vreau doar să fac două comentarii. În primul rând, să știe că Zeus a a răpit-o pe prințesa, mica prințesă, a, a, prințesă asiatică. Și aceasta a fost prima migrantă în Europa până la urmă. E la, e la baza continentului nostru. Uh, dumneavoastră ați spus uh, cât se poate de clar că această criză nu va fi rezolvată rapid. Da, aveți perfectă dreptate, aceasta este una dintre marile provocări cu care ne vom confrunta în secolul acesta și prin urmare migrația va trebui să fie tratată cu aceeași seriozitate precum problema schimbărilor climatice. Iată, am să discursul dumneavoastră ca un mesaj până la urmă, un mesaj către toți cei din sală și din afara uh, uh sălii noastre, uh, un mesaj către cei care au o poziție deschis sau mai puțin deschis rasistă. Uh, un mesaj pentru cei care spun că Europa n-ar trebui să se deschidă, că Europa ar trebui să se ocupe în primul și primul rând de propriile sale probleme și că Europa ar trebui să se întoarcă la pozițiile naționale naționaliste. Vom analizi, analiza propunerile dumneavoastră în detaliu. Unele mi se par bune, altele mi se pare că nu merg suficient de departe, dar vom reveni asupra acestor uh, subiecte. În orice caz, sunt de acord cu toate propunerile legate de crearea de posibilități pentru migrația legală. Sunt de acord că trebuie să existe o, o atitudine solidară, unitară și că nu trebuie să, re, să rămânem la o, o, un sistem al cotelor care să nu țină cont de situația fiecărui refugiat în parte. Trebuie să ținem cont de familii, de reuni- reunirea acestora, etc. De asemenea, Convenția de la Geneva nu trebuie să fie călcată în picioare și vă cred pe cuvânt când spuneți că ve- veți face lucrul acesta. Și ne dorim ca lucrul uh, acesta într-adevăr să se transforme în realitate. Dar uh, nu trebuie să uităm uh, nici de Grecia și de încercările noastre de a rezolva problemele din din Europa. Iată, am uh, văzut că, până la urmă, criza refugiaților și uh, criza din Grecia merg mână în mână. Vedeți uh, ce s-a întâmplat în Lesbos sau în alte insule grecești, dovedește măsura în care un stat funcționează până la urmă. În relația cu Grecia, însă, atitudinea noastră a fost una greșită. Consider că voluntar a fost denigrat un stat. Ministrul de Finanțe din zona euro a preluat până la urmă conducerea Uniunii Europene. Uh, ministrii aceștia de Finanțe sunt conducătorii, Parlamentul este un spectator și Comisia uh, Uh, s-a transformat într-un fel de țap ispășitor și executant. Trebuie să schimbăm acest, să, să spargem acest cerc vicios și asta numai cu uh, ajutorul dumneavoastră, dacă într-adevăr vă doriți ca interesele limitate ale statelor naționale să nu primeze, pentru că acestea ar distruge Uniunea Europeană. Și, uh, domnul președinte intervine, mai am puțin, spune doamna Țimăr. Domnul Juncker și-a depășit cu mult timpul acordat. Domnul președinte, și dumneavoastră ați vorbit cu un minut și jumătate prea mult. Doamna Țimăr, eh, spuneați că nu trebuie să numărăm cuvintele pe care le spuneți. Eh, n-am făcut asta, sau conceptele pe care le menționați. N-am făcut asta. Dar în prioritățile dumneavoastră nu se vorbește despre aspectele sociale și asta este problema noastră. Vă rugăm să schimbați paradigma, pentru că aceasta este misiunea noastră a tuturor tuturor. Nu se poate să nu acționăm noi împreună. Mulțumesc! Domnule Zimmer, mi se pare că este inacceptabil ceea ce faceți dumneavoastră și o faceți des. Întotdeauna sunt generos, dar dumneavoastră v-ați depășit timpul de vorbire cu două minute. Uh, nu mi se pare acceptabil faptul că spuneți că dacă domnul Juncker a vorbit mai mult și eu pot să vorbesc mai mult. Nu sunteți cronometrul uh, Parlamentului și nu am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Urmează domnul Lambert în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Juncker, sunt alături de dumneavoastră în clipele grele prin care treceți acum. Sunt alături de dumneavoastră și în ceea ce privește ambiția pe care vă doriți pentru Uniunea Europeană. Dragi colegi, Uniunea Europeană se bazează pe valori și pe respectarea demnității umane, pe libertate, democrație, egalitate, stat de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt împărtășite toate statele într-o societate pluralistă, nediscriminatorie, tolerantă, justă, solidară, și care oferă egalitate între bărbați și femei. Despre această uniune vorbim astăzi aici. Despre ce uniune vorbim atunci când singura creștere e cea sărăciei, a excluziunii, a șomajului și inegalităților? Statele membre poartă un război fiscal între ele. Despre ce uniune e vorba când vedem că în fața tragediei imigraților unii șefi de guverne nu știu decât să ridice ziduri și să-i uh, dea înapoi. Vedem cum există rancuni reciproce, umilierea asumată de către alți șefi de guvern a unui omolog. Vorbim de, vorbea despre uniune din ce în ce mai strânsă între popoarele europene. Din păcate, eu cred că în ceea ce privește spiritul acestei uniuni, acesta este din ce în ce mai îngust. Trebuie să știm că foarte mulți cetățeni își dau seama câte urgențe democratice, sociale și umanitare uh, are continentul nostru. Mă gândesc la cetățenii care zi de zi uh, vor să trăiască într-un mod demn și să respecte uh, limitele planetei noastre din care facem parte. Mă gândesc la profesorii care le oferă tinerilor noștri uneltele necesare pentru a-și clădi o viață. Mă gândesc la agricultorii care vor să ne hrănească în armonia cu în armonie cu această planetă care ne-a născut. Mă gândesc la cercetătorii care caută soluții juste, mă gândesc la întreprinzătorii care uh, uneori uh, vin cu idei inovatoare. Mă gândesc și la bancherii care vor ca finanțele să fie în serviciul societății. Mă gândesc și la investitorii care renunță la energiile fosile. Mă gândesc și la artiștii care, în ciuda tuturor, vor să trezească în sufletul nostru ce e mai frumos. Mă gândesc, bineînțeles, și de multe ori sunt aceiași, mă gândesc la toți cei care opun rezistență dictaturii profitului pe termen scurt uh, cu prețul exploatării uh, naturii de către om și a omului de către om. Și ați spus-o, domnule președinte, trecem printr-o perioadă de urgență și elanul cetățenesc pe care îl vedem acum în mai multe state membre pentru a primi și a ajuta refugiații e o dovadă a acestui dinamism. Uniunea Europeană, doamnelor și domnilor, e contrarul respingerii celuilalt dacă nu ne deschidem, europenii încet încet vor ajunge să se opună unora celorlalți. Acum trecem prin niște schimbări majore și, domnule Juncker, dragi colegi, împreună cu cetățenii noi trebuie să construim alianțe și trebuie să redăm speranță. Dacă nu o facem, Europa e pierdută. În fața acestei profogări a refugiaților, amintiți-vă, acum un an, Papa Francis spunea că Europa are două răspunderi, să primească și să acționeze asupra cauzelor conflictelor. Domnule Juncker, ați găsit cuvintele corecte și ați spus lucrurile așa cum trebuia din primăvară deja. Propunerile pe care le-ați făcut astăzi aici ne arată ce drum trebuie să urmăm. Da, avem nevoie de o, un sistem de repartizare permanentă a refugienților și avem nevoie de căi legale de acces pentru imigranți. Doar așa putem pune capăt rețelelor de traficanți. Acest Parlament, și închei, poate acționa. În numele grupului meu vă fac o propunere foarte concretă. În acest Parlament în care ne aflăm astăzi aici, avem cam 50 de zile de activitate. În celelalte 30, 300 de zile, birourile noastre cu dușuri individuale, cu încălzire, sunt goale. Această reședință secundară, care e perfect echipată, ar putea primi temporar imigranți și refugiați. Iar ședințele plenare ar trebui uh, ca în acest timp să aibă loc la Bruxelles. Deci această minunată clădire să le fie pusă la dispoziție. Dragi colegi, iată o măsură concretă care iar permite și Parlamentului nostru să treacă de la vorbe la fapte și să demonstreze practic în ce constă principiul solidarității și al demnității umane. Für die EFDD-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Farage. În numele EFTD, domnul Farage acum. Mulțumesc. Domnule Juncker, greșiți de fiecare dată, așa cum v-am avertizat deja, sistemul de azil european dorește foarte multe, însă aceasta ar duce la un flux de imigranți de proporție biblică. Și a, trebuie să recunoaștem acest lucru, așa cum a făcut-o și Germania, care spunea că poate să vină oricine. Acum e un pic cam târziu să se de țări sigure, unde se poate sta sau nu. E, e de ajuns să-ți arunci pașaportul în Mediterană și să spui că vii din Siria ca să ajungi aici. După cum știm, majoritatea celor care vin aici și uh, unii au recunoscut asta cu uh, onestie, sunt imigranți economici. În plus, așa cum am spus uh, înainte, există și dovezi că ISIS folosește acest uh, drum pentru a aduce jihadiști în Europa. Ar trebui să fim nebuni să ne asumăm acest risc în cadrul societății noastre. Dacă dorim cu adevărat să-i ajutăm pe refugiații adevărați, dacă dorim să protejăm societatea noastră, dacă dorim să punem capăt uh, traficanților să obțină beneficii de pe urma acestora, atunci trebuie să o facem cum au făcut australienii, să punem capăt bărcilor care ajung aici și după aceea să ne ocupăm la locul de origine de problemă. Și pentru că se apropie referendumul în Marea Britanie, Aștept să vă văd acolo la noi. Știu că intenționați să cheltuiți zeci de milioane de lire sterline din banii contribuabililor noștri pentru a spune britanicilor ce trebuie să facă. Însă aș vrea să vă sugerez că pe lângă uh, cele câteva regulamente, dacă credeți că acestea ne vor schimba mentalitatea, poate o puteți face doar dacă vom putea controla frontierele noastre, pentru că dacă nu, britanicii vor vota să părăsească UE. Mulțumesc și acum din partea grupului NF în Putem rezuma într-un singur cuvânt starea Uniunii. Este vorba de criză care distruge industria și agricultura noastră. Este o criză uh, di diplomatică. Vedem ce se întâmplă în uh, Siria, în Ucraina și în alte zone care au fost până la urmă distruse de către ceea ce ați făcut dumneavoastră. Și din aceste state vin acum uh, hoardele de refugiați. Sunt îngrijorat de cele pe care le-ați spus. 160 uh, de mii de refugiați care să fie repartizați obligatoriu de săptămâna viitoare. Noastră amenințați cu sancțiuni financiare statele recalcitrante. Așa ceva nu se poate. E, e ca și cum ați vorbit despre delinvenți. State, statele membre nu mai pot face nimic, sunt uh, în criză economică în momentul de față și în acest context dumneavoastră nu faceți niciun fel de, fel, uh, fel de presiune asupra statelor din uh, Orientul apropiat care sunt petro, care au o grămadă de petrodolari. Dumneavoastră ce faceți? Nu faceți nimic, dați un chilipir dezvoltării industriei în, și în același timp păstrați 4 miliarde pentru refugiați. În momentul de față, demnitatea statelor membre este periclitată. Dumneavoastră vorbiți acum despre Europa care trebuie să fie Europa, despre uh, posibilitatea de a rezolva așa una, două, toate aceste probleme cu care ne confruntăm. Nu, este un eșec pol- politica dumneavoastră. În curând, Uniunea Europeană va fi înlocuită de democrație și asta se va întâmpla în primul și în primul rând în Regatul Unit. Și într-un final, după dispariția Europei, uh, popoarele vor avea parte de democrație, pace și prosperitate. Urmează acum, în numele neafiliaților, doamna Morvai. Thank you. Patriots, unite! Patrioți, uniți-vă! În primul rând, Vreau să le transmit patrioților din Ungaria să se unească, deoarece sunt foarte, foarte îngrijorată de patria mea. De asemenea, vreau să le spun și patrioților din Europa să se unească. Patrioți, uniți-vă, deoarece știu că foarte mulți patrioți din Europa au aceeași au aceleași sentimente pe care le-am și eu acum. Și îmi dau seama că există patrioți nu doar în țările de tranzit sau care primesc migranți. Există patrioți și în țările de origine ale acestora, în țări din Africa, în țări asiatice, sărace. Cu toții avem același vis. Să trăim în propria noastră patrie, să lucrăm pentru propria noastră patrie în pace să ne păstrăm cultura, tradițiile, rădăcinile. Patriot, uniți-vă! Haideți să ne gândim cu toții împreună la visul nostru pe care îl avem în comun. Hai și haideți să facem lumea un loc mai bun. Äh, äh, în numele Consiliului urmează acum domnul ministru Schmidt. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, domnule președinte al Comisiei, domnule comisar. În numele Consiliului aș vrea în primul rând să mulțumesc președintelui Juncker pentru discursul său asupra stării Uniunii, pentru analiza lucidă a situației, pentru viziunea asupra viitorului Uniunii, pentru faptul că a vorbit cu claritate și în special pentru propunerile sale propuneri importante pentru inițiativele pe care le are în diversele domenii de activitate. Domnule președinte, aveți dreptate, nu e momentul să stăm fără să facem nimic. A venit momentul acțiunilor excepționale și inovatoare. Trebuie să mobilizăm această capacitate existentă în Uniunea Europeană în care noi, europenii, suntem capabili în momente istorice. Și, din păcate, iată, acesta este un moment istoric și suntem capabili, așa cum am fost, de exemplu, la momentul căderii zidului Berlinului și la reunificarea continentului european. Europa trebuie să facă față unei crize grave, pentru care e nevoie de o adevărată voință politică, capacitate de acțiune, solidaritate, care caracterizează spiritul european. Președintele Juncker a subliniat importanța situației în domeniul refugiaților și a migrației. Trecem printr-un moment critic pentru Uniune și evenimentele recente ne confirmă acest lucru. Evenimente care au luat o amploare pe care nici nu o bănuiam care par să ne depășească puterile, care fac apel la valorile noastre și care ne pun la încercare pe noi, regulile și instrumentele noastre și care nu ne permit în ziua de astăzi să tergiversăm lucrurile sau să așteptăm. În cadrul Consiliului JAI din iulie, Președinția a făcut toate eforturile pentru implementarea măsurilor necesare, în special referitoare la mecanismul temporar și excepțional de relocare și reinstalare. Și trebuie să vă spun că n-a fost deloc ușor și n-am uh, reușit încă să facem tot ce era nevoie. Trebuie să mergem mai departe și mai rapid. Noile propuneri prezentate de președintele Juncker astăzi reprezintă o contribuție importantă în cadrul acestui proces și s-au prevăzut și noi întâlniri ale Consiliului. Trebuie să fim cu toții conștienți de nevoia de a ne alătura eforturile de a nu fi divizați, pentru că Uniunea Europeană este perfect capabilă să gestioneze această criză. De altfel, s-a citat acea cifră de 0,11% din cadrul populației noastre reprezentată de refugiați. Nu este enorm și putem gestiona criza dacă respectăm valorile noastre și dacă dăm dovadă de o adevărată voință politică comună. Președinția a lucrat din greu pentru a găsi soluții alături de statele membre și vom face tot ce ne va sta în putință alături de celelalte instituții, alături de instituția voastră, de președintele Parlamentului și de Comisie. Și Vom reveni la acest punct în cadrul dezbaterii pe tema refugiaților și a migrației în Europa. Domnule președinte, am avut ocazia să vă prezentăm celelalte priorități ale președinției noastre, care coincid în mare măsură cu cele evocate de președintele Comisiei. E adevărat că nu trebuie să lăsăm deoparte, de exemplu, problema șomajului E important să susținem creșterea economică și să ținem cont și de șomajul în rândul tinerilor. Avem un plan de investiții care trebuie implementat cu curaj și cu rapiditate, despre care a vorbit deja președintele. Președintele, președinția luxemburgheză și știu că aici suntem pe aceeași lungime de undă, domnule președinte, acordă multă importanță dimensiunii sociale europene. Am ascultat cu atenție tot ceea ce ați spus în legătură cu dumpingul social, faptul că trebuie să ai același salariu pentru același tip de muncă. E important să se mențină și libera circulație, însă pentru a o menține trebuie bineînțeles să existe acest echilibru între, pe de o parte, drepturi sociale și, pe de altă parte, libertate economică și drepturi economice. Susținem Comisia pentru activarea pieții interne, în special a pieții digitale. Și e adevărat, această piață va transforma industria, serviciile, dar nu numai atât, va transforma și felul nostru de a lucra, deci piața muncii și va avea consecințe importante asupra calificărilor și competențelor de care va trebui să ne ocupăm în regime de urgență. În ceea ce privește lupta împotriva schimbării climatice și mobilizarea eforturilor pentru uh, COP21, care este o întâlnire esențială pentru noi, pentru că miza este foarte mare. Să nu uităm și s-a spus deja aici, această criză a refugiaților este în principal rezultatul altor crize, a altor conflicte oribile în vecinătatea Europei. Și de altfel, dacă vedem ce se întâmplă în vecinătatea noastră, n-am putea spune că sunt regiuni prea stabile, din potrivă, sunt regiuni uh, cu numeroase conflicte și crize. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să fie un actor la nivel internațional și politica PESC este esențială în, um, alături de Federica. Cred de aceea că noi și comunitatea internațională trebuie să ne luăm un angajament clar, bineînțeles alături de Națiunile Unite. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Schmidt. În numele PPE are cuvântul acum domnul Roel. Domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Parlamentului, mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, domnului Juncker uh, pentru că, iată, a spus cât se poate declar că Europa e mai mult decât un proiect. Uh, a spus că este vorba aici despre principii, despre valori. Și poate că această criză a refugiaților este o șansă de a pune din nou punctul pe ei. Există o datorie, există o istorie și tocmai de aceea trebuie să ajutăm asta nu doar cu, la nivel declarativ, ci în practică. Și cu siguranță statele membre mai au multe de făcut din punctul acesta de vedere. Uh, e drept și uh, mulțumesc foarte mult pentru, că fapt, pentru faptul că s-a atras atenția asupra unui al doilea uh, pilon. Și anume, e nevoie de o înțelegere a faptului că uh, problema este complicată și că o soluție nu poate rezolva totul. Uh, Uh, e clar că migrația legală nu va fi așa ca un uh, abracadabra ca, care va rezolva totul. Mulțumesc pentru asta, dar mi-a lipsit partea legată de finanțare. N-am înțeles cum anume vom finanța toate aceste soluții, cum anume vom reuși să-i atragem alături de noi pe cetățenii europeni. Cetățenii europeni ne vor sprijini doar dacă au uh, parte de eh, prosperitate. Deci, prin urmare, nu e vorba doar de Grecia aici, ci trebuie să vorbim despre maniera în care creșterea economică va fi asigurată în Europa. Ce se întâmplă cu piața internă, ce se întâmplă cu prețurile la energie, ce se întâmplă cu inovare, cercetare, ce se întâmplă cu industrie. Astea sunt uh, întrebările pe care le, mi le-am pus uh, și pe care vi le, pus, uh, și vi le pun. Aceasta este baza soluția, soluției de care avem nevoie și aștept din tot sufletul ca uh, Comisia Europeană să se ridice la nivel nivelul așteptărilor. Vă mulțumesc, domnule Roy. Are cuvântul acum uh, doamna Rodriguez. Domnule președinte, tocmai ați ținut astăzi aici un discurs curajos în favoarea europenilor a Uniunii Europene și vă sprijinim eforturile dumneavoastră. Da, Uniunea Europeană se confruntă acum cu o criză existențială și până la urmă ceea ce e în joc e identitatea noastră de europeni, ce fel de oameni suntem noi. Și o astfel de criză nu poate fi soluționată decât cu niște soluții europene reale. Vedem cum la granițele noastre se desfășoară această tragedie, o criză umanitară de mari proporții și singura soluție, bineînțeles, e să avem un sistem european de azil real. Avem presiuni din ce în ce mai mari din cauza migrației la granițele noastre și singura soluție e o agendă europeană comună în domeniul imigrației și o politică de cooperare pentru dezvoltare care să fie solidă. De asemenea, vedem că există și tensiuni crescute, crescânde pe piața muncii. Singura soluție e să avem o agendă pentru ocupare de plină și planul de investiții este practic uh, principalul motor pentru a obține acest lucru. Însă ne întrebăm oare dacă în toate statele membre se poate implementa o astfel de agendă? Nu cred. Nu cred atâta timp cât zona euro e o zonă de divergențe și nu una de convergențe. De aceea, planul dumneavoastră de a încheia Uniunea Economică și Monetară e atât de important. Ca să închei, aș vrea să vă spun că avem nevoie de, o solu- de soluții cu adevărat europene și pentru asta noi, eurodeputații, nu trebuie să i reprezentăm doar pe cetățenii din propriile noastre țări, ci pe în toți cetățenii Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Uh, nu putem să avem și uh, intervenții cu cartonaș albastru, deoarece avem o mare întârziere, deci vă rog pe toți să vă respectați timpul alocat, pentru că um, dacă nu vom întârzia foarte mult, avem și voturile, urmează și dezbaterile de după amiază, deci spre deosebire de alte dăți, voi fi destul de sever cu dumneavoastră în ceea ce privește respectarea timpului. Domnul Tăric Crabra, să are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Juncker, Știm că situația refugiaților care au reușit să ajungă pe teritoriul european este dramatică. Soluții tehnice și de natură politică sunt absolut necesare. Trebuie să fim clari și să fim cinstiți față de noi înșine și să rezolvăm problema la origine, așa cum ați spus-o. Eu aș vrea să fac o reflexie de natură etică. Primul lucru pe care ar trebui să-l facă Consiliul, Comisia și Parlamentul acesta ar fi să recunoască că unele țări europene sunt în mare măsură, nu în mod exclusiv, dar în mare măsură sunt responsabile de situația actuală și aceasta nu doar din cauza uh, uh, invadării Irakului, ci și din cauza inacțiunii și a implicării ineficiente în multe din conflictele din zona Mediteranei și Orientului Mijlociu care au dus acum la această criză. Dacă recunoaștem acest lucru, ar fi un prim gest de justiție și de etică din partea noastră și ne-ar ajuta să înțelegem mai bine care ar fi măsurile pe care ar trebui să le luăm în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Castaldo. President... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Juncker, astăzi ați spus că trecem printr-un... Ați vorbit lucruri, ați spus lucrurilor pe nume. Aveți dreptate să o faceți, însă e păcat să vedem că domnul Tus nu este aici ce, nu toate conștiințele sunt curate? Ar trebui să vorbiți despre statele Uniunii Europene. De multe ori aici <laughs> vedem cum, oameni, cum ne certăm câte cote să aibă fiecare țară, câte cifre. Țările din Est uită că la un moment dat și ei produceau refugiați. Unii se par că nu știu care sunt urmările politicilor noastre comerciale, care nu știu ce urmăreau acțiunile multinaționalelor noastre. Unii nu au curajul să denunțe ce fac și multinaționalele din China sau SUA. Asta vorbim de TTIP. Ce se întâmplă și cu țările arabe, țări aliate, cu excepția notabilă a Libanului și Iordaniei, n-au făcut nimic pentru a-i uh, scăpa pe frații lor din Siria au făcut multe pentru a destabiliza Orientul Mijlociu cu complicitatea guvernelor noastre. Da, Europa a trecut printr-o criză economică. E drept, însă de multe ori uh, vedem cum cei slabi practic sunt uh, îngropați de cei bogați. Europa lasă asta. În loc să ia taurul de coane, mulți uh, se gândesc că e mai bine să se certe între ei. Avem nevoie de cote nu doar pentru imigranți, nu doar niște cote obligatorii, avem nevoie de răspundere pentru toată lumea. Poate că unele guverne nu au curajul să intervină, însă vă spun, mișcarea noastră 5 stele nu vă va lăsa în pace până nu se va face dreptate. Vă mulțumesc, domnul de Graf are cuvântul acum. Vă rog să respectați timpul alocat. Le faceți rău colegilor care urmează. Vandaag presenteert heer Juncker een plan om onder Domnule președinte, domnul Juncker ne-a prezentat astăzi uh, un plan de alocare a unui număr de 160.000 de refugiați în uh, Uniunea Europeană. Acesta nu este un plan Juncker, este un uh, plan Merkel. Uh, Uh, Merkel și Hollande vor să impună asta Uniunii Europene. Ce s-a întâmplat cu democrația la nivel european? Germania decide ce se face și Germania a decis acum că nu poate face față numărului acestuia mare de refugiați, prin urmare s-a gândit să îi împartă și celorlaltor state. Uh, nu se vorbește deloc despre finanțare. Uh, planul acesta nu spune uh, că vom înceta a oferi uh, firimituri celor care vin cu o poveste dramatică. Iată, deschidem acum uh, niște granițe, le deschidem larg uh, și le permitem, printre altele, și celor de la ISIS, jihadiștilor, să intre în momentul uh, de față pe teritoriul Uniunii Europene. În momentul de față e momentul să avem grijă de frontierele noastre și să nu ne lăsăm angreza, ancrenați în cine știe ce pro, uh, propuneri germane. Vă mulțumesc domnule președinte al Consiliului, vreau să vă transmit, uh, în primul și în primul rând, uh, condoleanțele noastre. Situația evoluează. În numele delegației poloneze vreau să vă spun uh, următorul lucru toți parlamentarii vin dintr-un stat, uh, nu trăim pe lună. Uh, Polonia are o graniță estică și a spus cât se poate declar că, într-adevăr, și în Ucraina ar putea apărea o situație dramatică. Situația de acolo este incertă. Prin urmare, nu știm care sunt pașii care trebuie să fie uh, întreprinși pe viitor. Suntem de acord că nu doar repartizarea este o soluție, e nevoie de un principiu concertat, o bază pentru o asemenea situație care este atât de complexă și dinamică. Noi în Polonia suntem conștienți de criza umanitară, dar în momentul de față, iată, des- discutăm despre chiar maniera în care am putea uh, sprijini mai mult sau primi mai mulți refugiați. Asta discutăm în momentul de față, dar controlul procesului trebuie să rămână la latitudinea statelor membre sau statele membre sunt cele care trebuie să decidă. Domnule președinte al Comisiei, venim din state în care suntem conștienți de provocările cu care ne confruntăm în momentul de față, dar nu vrem să permitem altora să ne șantajeze. Nu vrem ca fondurile europene să fie periclitate, să fie puse sub semnul întrebării. Suntem în favoarea unei soluții, dar soluția trebuie să fie discutată. Parola al onorevole Guerrero. Mulțumesc, domnul Guerrero Salom. Mulțumesc, domnule președinte. Când se va încheia uh, cursul politic pe care l-am început astăzi, ne vom afla la jumătatea mandatului și la aproape un deceniu de când a început uh, criza economică. Un deceniu pierdut pentru economie. Pentru dimensiunea socială va fi un deceniu al pașilor dați înapoi. De aceea este momentul cel mai potrivit pentru a îndeplini angajamentele luate la momentul alegerii față de dimensiunea socială și să evităm ca ieșirea din criză să se facă cu prețul uh, Uh, datului înapoi la nivel social. Deci trebuie să se facă propunerile care au fost anunțate pentru a ajunge la un salariu minim european, pentru un ajutor de șomaj comun european, pentru recuperarea drepturilor în domeniul muncii și pentru a lupta împotriva dumpingului fiscal. Referitor acum la criza umanitară, în jur de 60 de milioane de persoane în lumea întreagă trăiesc în ziua de astăzi uh, în calitate de refugiați sau deplasați. Sunt uh, refugiați uh, care fug pentru a scăpa de foamete și în ziua de astăzi încă avem uh, cifre mai înalte pentru cei care mor de foame decât din cauza războaielor și la următoarea conferință pentru acțiune umanitară care va avea loc la primăvara anului viitor la Istanbul, avem multe de făcut. Comisia a prezentat deja comunicarea sa, Parlamentul va redacta un raport și Consiliul European va trage concluziile la sfârșitul anului. Însă, la Istanbul vom fi judecați nu în funcție de declarațiile sau de ceea ce am scris noi, ci în funcție de faptele noastre, aici, la noi acasă. Pentru că dacă nu suntem în stare să dăm dovadă de solidaritate, dacă nu suntem responsabili, nu putem cere același lucru la Istanbul altora. Mulțumesc! In... Domnul Lundgren. Tack för ordet, herr talman. Under den Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am la dispoziție un minut, nu e mult timp, și aș dori să vorbesc despre situația din Ucraina, pe care a menționat-o și domnul Juncker în declarația sa. Ce se întâmplă acolo, ce face Rusia față de Ucraina, nu este uh, corect într-o societate modernă. Populația civilă suferă, foarte multe persoane sunt în pericol iar uh, ca politicieni aleși, rolul nostru este să luăm măsuri. Avem Consiliul Europei, avem uh, Parlamentul European și avem și Parlamentul suedez în toate forurile. Trebuie să se vorbească despre introducerea măsurilor diplomatice care sunt absolut necesare. Dar cred că sunt oameni care nu sunt corecți față de partidul nostru, față de uh, Rusia și faptul că Rusia ar trebui să plece din Crimea. Ar fi esențial. Iarna este aproape și mă tem că Rusia va încerca să taie aprovizionarea cu gaz, iar consecințele asupra poporului ucrainian ar fi teribile. Eu și partidul meu vom susține măsurile necesare pentru a se rezolva acest uh, conflict. Vă dau cuvântul meu. Doamna Atkinson. Onorele Lamassur, Domnule Masur, domnule președinte, aș dori să mulțumesc și să-l felicit pe președintele Comisiei Europene pentru viziunea clară, viziunea sa, pentru spiritul de leadership, pentru spiritul său european, tot atâtea calități care, din păcate, lipsesc în politica europeană. Am reținut o frază aparent umoristică, dar care ascunde o realitate există o lipsă de Uniune în Europa și o lipsă de Europa în Uniunea noastră, în ciuda eforturilor comune, politica europeană este prea adesea prădată de interesele naționale. Consiliile europene nu funcționează așa cum trebuie, se obligă la unanimitate, uh, cedând naționalismului acolo unde ar trebui să prevaleze interesul comun. În iunie, prima reuniune privind migrația a dus la niște târguri rușinoase, cedează presiunii numai când e la marginea prăpastiei, cedează urgențelor, emoției și nu se ocupă de termenul lung și nu se ocupă nici de implementarea propriilor hotărâri și mai rău decât atât, din neglijență sau poate ipocrizie, numai ce i-a lăsat pe miniștrii finanțelor care se ocupă de bugetul 2016 să reducă toate liniile de finan- eh, financiare care se ocupă de azil și migrație. A venit momentul ca uh, să se reîntâlnească din nou Uniunea și uh, Europa. Mulțumesc foarte mult, domnul Vedenolzer. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Juncker, aș dori să vă mulțumesc sincer. Este într-adevăr momentul sincerității și este momentul să avem mai multă Europa. Chestiunea migranților va fi o probă pentru noi ca europeni. Dacă nu vom uh, trece cu brio, putem să pierdem totul, dar altfel putem să câștigăm foarte mult. Și uh, Mă întreb dacă nu cumva am uh, redus toată discuția la o discuție despre contingente. Uh, dată fiind situația din uh, Orientul apropiat, eu cred că este prea puțin ceea ce facem pentru aceste state. Avem nevoie de mai multe fonduri, de o mai bună cooperare. Nu este suficient să ne concentrăm pe niște hotspots unde să facem ceva. Zeci de mii de persoane sunt pe drum, pe rutele din Balcani, ă, dorm sub cerul liber, dacă plouă, dacă vremea se strică, poate fi catastrofal pentru acești oameni. Deci vă rog frumos să acționați concret și să susțineți acele state ca Serbia, de exemplu, care și-au făcut în mod exemplar treaba până acum. Mulțumesc, domnul González Pons. Señor Juncker... Mulțumesc. Domnule Juncker, vă dau exemplu Spaniei, care încă are 4 milioane de șomeri și mai mult și totuși va accepta fără rezerve propunerea făcută de Comisie pentru refugiați din generozitate, din solidaritate, din omenie, dar și pentru că noi considerăm că eh, noi ca europeni avem datoria etică să îi primim pe toți cei care fug de fanatism și război, pentru că după cum a spus eh, domnul Juncker, să nu uităm cu republicanii situația din războiul civil din Spania sau uh, refugiații din cele două războaie mondiale în Europa. Uniunea Europeană are nevoie de o politică comună de azil, e adevărat, dar de asemenea are nevoie de o politică comună externă și de asemenea are nevoie de o politică internă de uh, trai împreună și toleranță. Avem nevoie, dacă pot să spun așa, de un alt tratat Schengen, dar în mințile noastre Uh, pentru că e vorba de frontiere mentale și frontiere de suflet care trebuie eliminate. Uh, acea uh, fotografie îngrozitoare a copilului sirian mort pe o plajă din Turcia a deschis ochii multor europeni. Dar dați-mi voie să vă spun, nu e primul copil care moare. Au murit mii înaintea lui și din păcate nu va fi nici ultimul. Dați-mi voie să vă spun, Războiul din Siria nu este uh, unicul război în, uh, în, în uh, vecinătatea noastră. Între refugiați vor veni și cei, după refugiați vor veni și refugiații foamei și ai secetei și uh, distribuirea persoanelor, uh, găzduirea lor în țările europene nu va, nu va fi un proces ușor, ci lung și dificil. Uh, nu e vorba doar de o provocare pentru azi, e o provocare pentru următorii ani. Uh, e o provocare cu care vom avea de-a face timp de multă vreme. Întrebarea nu e câți, întrebarea e când. Când oare comunitatea internațională va termina cu acest război? Pentru că până nu se termină, termină acest război, nu vom avea noi cote destule pentru câtă durere este. Mulțumesc acum doamna Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule președinte al Comisiei, vreau și eu să vă adresez condoleanțele mele, ca și ceilalți colegi, însă mă refer la discursul de astăzi, care nu revine la problema esențială a metodei comunitare, ci se referă la Europa, la valorile sale, la solidaritate, fără de care nimic nu e posibil, care este cheia de boltă a construcției europene, a zonei euro și o valoare foarte importantă pentru, valoarea, pentru familia politică căreia îi aparțin și de care aveți mare nevoie pentru a pune în aplicare agenda pe care ne-ați schițat-o astăzi. Și astfel, în acest spirit, mulțumesc Comisiei Europene pentru că a permis să nu se întâmple acel Grexit, pentru că asta ar fi însemnat o destrămare a solidarității europene, dar trebuie să mergem mai departe, pentru că a spus-o și dumneavoastră, criza nu s-a terminat, trebuie să fim uh, curajoși pentru a aborda problema datoriei, pentru că toată lumea știe că această datorie nu mai poate fi susținută, menținută și trebuie să fim solidari. Tot așa, ați spus că sunteți foarte hotărât pentru a progresa astfel încât guvernanța economică să devină ceva care să ne ajute să înfruntăm toate obstacolele și provocările, inclusiv uh, ceea ce vor uh, traversa statele membre cu primirea în masă a refugiaților și vă rog frumos, domnule președinte, să nu uitați uh, uh, și stimulentele, nu numai pedepsele, avem nevoie deci să nu uităm de capacitățile bugetare și nu uitați că Parlamentul a propus ceva care vă permite să progresați și nu vă uh, bazați pe altceva. Mulțumesc, domnul, doamna Gardini. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc uh, din nou să subliniez uh, că suntem mândri că uh, dintotdeauna v-am susținut, uh, domnule Juncker, ca președinte al Comisiei și când vă ascultăm vorbind, ne recunoaștem în valorile noastre comune și noi credem în aceeași Europa în care dumneavoastră credeți și ne dorim, într-adevăr, ca discursul dumneavoastră atât de bine articulat și de complet, uman, solidar, bazat pe valorile Europei creștine, dar și atât de exhaustiv, acest discurs să nu uh, se traducă în practică doar parțial, pentru că pe de o parte e adevărat că noi astăzi trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să răspundem împreună la situația de urgență, dar de asemenea e adevărat că trebuie să ne dotăm uh, cu acele instrumente care pe termen Uh, mediu și lung sunt necesare ca să împiedicăm acest fenomen dramatic pe care dumneavoastră l-ați definit, sigur, în primul rând o chestiune ce ține de uh, uh omenie, de justiție istorică. Uh, dintotdeauna Italia, după cum se recunoaște forța Italia în grupul PPE, a Uh, insistat pentru a dispune de un cadru complet și uh, ne regăsim în toate propunerile dumneavoastră și sperăm într-adevăr ca mesajul să sosească așa complet, după cum a fost transmis, pentru că, după cum spun ziarele astăzi, uh, cei din, cei din acele țări se, sunt cu ochii pe noi și noi nu trebuie să le uh, stârnim iluzii false. Trebuie să răspundem în mod rațional și util, să nu creăm alte drame și tragedii. Uh, Vă mulțumesc pentru abordare și vă urez uh, succes și tuturor nouă succes. Mulțumesc acum doamna Toia. Lei a detto, caro președinte Juncker, per l'Unione... Eh, stimate președinte Juncker, noi trecem uh, prin momente istorice și e nevoie de uh, calități de lideri uh, europeni. Sigur, nu există o diplomă pentru a deveni, o școală pentru a deveni lider. Lider e cel care își asumă răspunderea pe care o dă istoria și astăzi uh, Uh, istoria ne învață că încă n-am trecut peste criza internă, economică, socială, cu șomajul și în același timp uh, Europa e lovită și din uh, exterior, din est, din sud, de conflicte, instabilități, cu fluxul acesta de refugiați care este consecința conflictelor. De aceea vă cerem forță și capacitate de lider pentru a avea o Uh, soluție comună europeană, dincolo de logici și interese strâmte naționale, dincolo de acea mediocritate care, de care, din păcate, da dovadă anumite țări și acel egoism. Poate sunt chiar acele țări uh, care au beneficiat de solidaritatea europeană în anii trecuți. Domnule președinte, vă vom susține propunerile cu prioritățile indicate de președintele meu, domnul Pitela. Uh, cerem să fie curajoase, să fie urgente, concrete, ca să nu se mai spună, după cum s-a tot spus uh, de, despre Europa, că da, a acționat, dar prea puțin și prea târziu. la parola Mulțumesc și acum domnul Spirachi. Chire prove de comision, Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei. Acest uh, anotimp începe cu uh, sfărâmarea două iluzii. Este adevărat că Dublin 2 a eșuat și uh, de asemenea, Grecia și Italia sunt în continuare inundate de refugiați. Este clar că e necesară o finanțare mai puternică pentru primirea migranților. De asemenea, este foarte important ca răspunderea să fie repartizată după criterii obligatorii. Comisia are dreptate și trebuie să, și, să se și pună în aplicare acest lucru dar în Grecia sunt în continuare foarte mulți migranți pe coastele insulei Lesbos. Sunt uh, sute uh, și mii de familii. Este important ca noi, europenii, să ne uh, păzim granițele și să răspundem uh, corect la provocări, dar mm, încă un lucru a eșuat și anume e clar că populismul nu oferă niciun fel de soluție. În Grecia foarte mulți consideră că mm, guvernul actual trebuie să aibă ca primă prioritate reformele, obținerea stabilității și crearea unui mediu economic stabil în cadrul uh, tratatelor. Sigur că nu putem să dăm înapoi, vom uh, reuși cu sprijinul Uniunii Europene, ca și spaniolii, portughezii și irlandezii. Mulțumesc! Vă rog frumos să respectați timpul de vorbire, eu nu vreau să întrerup pe nimeni, dar mă obligați să o faceți dacă vorbiți de două ori mai mult decât timp aveți. Domnul Garcia Perez, un minut. Domnul președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Iată, titlul din presa din iunie 2015. Uniunea Europeană ar, uh, nu reușește să primească 40.000 de refugiați. Spania respinge cota propusă de comisie. Egoismele naționale, într-adevăr, au fost cele care au pus bețe în roate pentru a găsi o soluție europeană pentru a răspunde cele mai mari crize a refugiaților din ultimii ani. Însă pentru a evalua uh, situația actuală cu Comisia Europeană, e necesar să vorbim și de alte lucruri și de alte politici fundamentale. Europa nu va ieși din criză și nici nu va crea ocupare dacă nu vom avea politici de creștere, de investiții și în acest sens avem o evaluare pozitivă a primilor pași ai planului Juncker. Însă există altă problemă fundamentală. Unde anume este Europa socială? Unde e lupta împotriva inegalităților? Unde sunt inițiativele privitoare la salariul minim european? și venitul minim european? Unde sunt inițiativele de egalitate între bărbați și femei? Unde e strategia de luptă contra dumpingului social, domnule Juncker? Timpul trece și Europa nu mai așteaptă. Domnul Caras, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Ați investit foarte mult în conștientizare de unde venim, cine suntem și încotro ne îndreptăm. A fost bine și necesar. Ideea de Europa, proiectul politic al Uniunii Europene, este programul nostru de lucru. Egoismele naționale, lipsa de curaj, lipsa de corectitudine, contradicțiile dintre vorbe și fapte, lipsa de hotărâre, acestea sunt problemele noastre. Depinde de noi dacă vrem și dacă cădem de acord cu toții, putem să răspundem la orice provocare. Foarte multe state au dat semnale care ne încurajează și ne dau speranță. Societatea civilă, ONG-urile, toți acești actori doresc să participe și să se implice. refugiații din Grecia, din Ungaria, sunt uh, fapte, sunt uh, fapte care um, au legătură cu uh, ce înseamnă Europa și anume siguranță într-o uniune economică și socială adevărată. Mulțumesc, domnul Niedermüller. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnile, domnilor. Europa a fost întotdeauna mânată înainte de schimbare și de adaptare la noile realități. Schimba de, criza de astăzi a provocat din nou o nouă situație. Ori ne adaptăm, ori ieșim uh, întăriți din această uh, probă, din această problemă sau, uh, practic, ne sacrificăm viitorul. Nu se poate ca niște compromisuri greșite, ca niște uh, Uh, reguli uh, eronate să poată să permită ca cohorte de oameni să meargă pe jos uh, sute de kilometri, să stea prin gări și așa mai departe. Inițiativele Comisiei pentru reîmpărțirea refugiaților este, sunt inițiative bune, dar e doar un început, avem o răspundere în acest sens, nu avem timp de pierdut, trebuie să fie foarte clar și să se știe cine e solidar față de refugiați și aceștia trebuie să fie sprijiniți numai ei și numai aceste principii vor triumfa în Europa. Mulțumesc! Domnul Rangel, acum, uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, estimate președinte al Comisiei Europene. Criza aceasta a uh, imigrației prezintă totuși un avantaj pentru noi, cei care suntem pro-europeni, pentru că da? În capitolul 6, cum și, precum și în celelalte capitole ale tratatului, avem nevoie de mai multă Europa, nu de mai puțină, motiv pentru care aș dori să vorbesc despre economie. E o problemă care preocupă Spania, Grecia, Irlanda, Portugalia. Am făcut mari eforturi, enorme eforturi în Spania, în Irlanda, în Portugalia Uh, ca să ne îmbunătățim situația economică. Așadar, uh, mă voi referi la o chestiune concretă. Primul nostru ministru are o viziune pentru Europa. În acest context se, se propune un mecanism care să fie adoptat uh, pentru a putea ajuta pe cei aflați în situație de șomaj Vă mulțumesc. Pasiam al cașul de AI. Mulțumesc. Trecem la intervențiile spontane, dar dau cuvântul doar la șase vorbitori. Vă rog să respectați timpul prevăzut, un minut pentru fiecare vorbitor. Domnul Hristos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc foarte mult președintelui Juncker pentru rolul jucat în rezolvarea crizei elene. De asemenea, vreau să spun că în Grecia există o schimbare de politică. Nea Democrația, partidul meu, a, um, are deschiderea politică pentru a colabora cu Siriza uh, după alegeri. Criza politică deci s-a rezolvat, dar criza economică încă mai durează la noi. Este important să fim capabili să controlăm criza în mod eficient, dar pentru asta avem nevoie și de susținere de la domnul Juncker și de la instituții care ar trebui să aibă o politică mai uh, flexibilă în ceea ce privește fiscalitatea în țara noastră, fiscalitatea IMM-urilor și așa mai departe. E foarte important să arătăm și noi că trebuie să fim uh, consecvenți și că aplicăm corect politica fiscală ca să ieșim din criză așa cum trebuie. Mulțumesc, domnul Blanco. Domnul Blanco. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În cursul acestei dezbateri uh, s-a auzit vocea unui sector uh, în criză. E vorba de agricultori care cer un preț corect pentru produsele lor, pentru uh, producția de lactate sunt uh, sute de exploatații agricole care dacă nu vor primi un răspuns și un răspuns imediat din partea Comisiei Europene, fixându-se prețuri minime de intervenție, aceste exploatații ale sectorului uh, lactatelor, uh, în foarte importante în regiuni ca mea Galicia, vor dispărea. De aceea e necesar să ascultăm și vocea agricultorilor care au ieșit în stradă Trebuie să dăm un răspuns imediat, un răspuns just, echitabil. Comisia Europeană trebuie să acționeze, să fixeze prețuri minime de intervenție uh, pentru a face lucrul corect și a ajuta piața. Mulțumesc și acum domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat discursul domnului Juncker și uh, cred că Fidel Castro ar fi fost invidios pe acest discurs. Ați vorbit de situația din Grecia, domnule Juncker, și uh, ați uh, spus uh, că uh, pachetul este de 30 de miliarde de euro. Dar aceste 30 de miliarde de euro sunt fonduri de care o, pe care oricum Grecia ar trebui să le primească din fondurile structurale de la Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020. Am mai auzit uh, și uh, cum uh, domnul Juncker consideră că pachetul Elena ar fi, că poporul Elena ar fi fost trădat dacă nu se adopta al treilea pachet de salvare. Domnule Juncker, trebuie să acționați altfel decât un reprezentant al neocolonialismului european, reprezentat de Germania în primul rând. Este clar că pericolele uh, de la noi sunt mari în continuare și cred că trebuie să înțelegeți acest lucru. Mulțumesc. Sono in aula? Următorul vorbitor nu este în sală? Ba da, uh, mulțumesc domnule președinte, domnule Juncker, eu sunt aici doar durant de zile, spune doamna Paga sau Vă mulțumesc domnule Juncker pentru ce ați făcut pentru Uniunea Europeană. Problema e că Uh, Consiliul uh, e imobil și asta este o scuză perfectă pentru egoismul statelor și fără fiecare criză este și mai gravă. Azi și umanitar, uh, inegalitățile cresc, cetățenii sărăcesc, fiecare criză va fi și mai gravă ca cea precedentă și cetățenii noștri nu ne vor ierta pentru că au nevoie de lideri, nu de scuze. Naționalismul statelor și slăbiciunea fiecăruia dintre noi faptul că nu ne asumăm responsabilitățile, creează un circ toxic, populism, un, un, cerc toxic cu populism, de exemplu, în state cum ar fi Marea Britanie sau Ungaria și nu numai, și o derivă extraordinar de periculoasă. Domnule Juncker, fiecare dintre noi trebuie să fie responsabil, de asta puteți conta uh, să ne asum, pe noi să ne asumăm propria responsabilitate. Dank. Mulțumesc. Doamna Forența. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că dezbaterea de această dimineață este una de o importanță istorică și îmi permit să spun că aici nu putem da dovadă de ipocrizie. Eu cred că deosebirea între refugiați, migranți economici, solicitați de azil este una fictivă. Noi avem datoria să salvăm vieți omenești viețile celor care fug de foamete, de război, de o destabilizare eh, la care noi adesea am contribuit. Noi nu trebuie să discutăm aici eh, despre o situație de urgență și să ne aflăm sub impactul eh, emoției strânite de imagini teribile. Noi trebuie să discutăm aici o schimbare structurală a politicilor Uniunii, o reformă a dreptului de azil, o nouă idee a cetățeniei europene. Uh, trebuie să discutăm uh, cum să uh, dărâmăm toate zidurile și cum să facem să sune ridicole fraze cum ar fi hai să-i ajutăm la ei acasă, pentru că casele lor adesea noi suntem cei care le-am distrus. Lunacek. Doamna Lunacek. Danke, Herr. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, trebuie să mărturisesc că am fost impresionat astăzi de mare parte din discursul dumneavoastră. Nu în legătură cu TTIP, noi, verzii, suntem de altă părere în ceea ce privește TTIP-ul, dar majoritatea discursului noastră, partea lungă despre solidaritatea cu refugiații, despre faptul că statele membre trebuie în sfârșit să acționeze cinstit, merită respect. Este ce înseamnă a fi cinstit. Cinstit este să um, continui uh, munca de cooperare pentru dezvoltare, înseamnă să recunoaștem că avem mijloacele materiale pentru a-i ajuta pe cei care se refugiază din cauza războiului. Trebuie să recunoaștem cinstit că solicitanții de azil au, au, trebuie să aibă din prima zi dreptul să lucreze și să-și câștige proprii bani. Sper ca uh, și alți șefi de guvernă să urmeze exemplul dumneavoastră acum. Și avem nevoie de un președinte al Consiliului care să fie aici, lângă noi, când se discută despre aceste subiecte. Și nu de un președinte al Consiliului care clădește ziduri, ci unul care lucrează cu dumneavoastră, cu întreaga comisie și cu noi pentru o Europa solidară. Mulțumesc, doamnă Lunacek. Ajungem acum la încheierea dezbaterii și dăm din nou cuvântul domnului președinte al Comisiei. Domnule Juncker, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am vorbit atât de mult încât uh, cred că președintele își dorește acum să nu mă lungesc prea mult în discursul meu și am să încerc să respect această dorință. Dacă o să reușesc, e altă poveste și uh, președintele comisiei poate să uh, depășească timpul de vorbire în Parlamentul European, se întâmplă și sper ca președintele să nu se supere. Aș dori să adaug două, trei fraze acum, după dezbatere, pentru că nu este adevărat că președintele Consiliului nu a fost reprezentat aici. Avem un ministru uh, luxemburghez care este de ani de zile responsabil de migrație și deci și de chestiuni de integrare. Dacă e cineva în guvernul luxemburghez care știe despre ce e vorba, este acest domn prezent aici, care îl reprezintă pe președintele Consiliului și îi mulțumesc că a venit. În al doilea rând, în apărarea mea și vreau să spun că nu este corect să fie criticat domnul Tusk pentru că nu e prezent. Eu nu sunt purtătorul lui de cuvânt, dar în ultimii ani domnul Van Rompuy a fost prezent la astfel de dezbateri. Nu, e vorba de o dezbatere dintre Comisia Europeană și Parlamentul European și așa și este stabilit în acordurile dintre Comisie și Parlament. Iar domnul Tusk a discutat cu mine foarte mult în săptămânile trecute despre conținutul discursului meu. Și deci, oricum, nu uh, este grav că nu a putut să vină. El este acum în Turcia și Turcia are legătură cu problema despre care discutăm aici prezența lui Tusk în Turcia este mai importantă decât prezența președintelui Consiliului la o dezbatere dintre Comisie și Parlamentul European. Și nu sunt de acord cu ce ați spus. Așa e. Iar eu uh, am pregătit împreună cu președintele Consiliului această dezbatere. El avea vizita în Turcia de făcut și era foarte important uh, să meargă, deci eu vreau explicit să răspund la criticile ce i-au fost aduse pentru că sunt complet deplasate. Uh, În ce privește situația din Grecia, care a fost menționată aici de câțiva deputați, vreau să vă spun că pachetul de 35 de miliarde propus de comisie este, bineînțeles, uh, alimentat și din fondurile structurale. Dar Grecia, în toate guvernele sale, în administrația sa, nu a reușit să absoarbă aceste fonduri care i-au stat la dispoziție, iar ce a făcut Comisia sub vicepreședinția lui Dombrovski este să facă o sinergie administrativă în Grecia ca să ajute Grecia ca foarte repede și prin cofinanțare, respectarea regulilor uh, să poată să absoarbă aceste fonduri, ca să iasă dintr-o situație și să nu mai repete re, re, greșelile trecutului și să facă ceea ce trebuia să facă timp de mulți ani și nu a făcut-o uh, nici în trecut, dar nici în uh, lunile recente. Cât privește Grecia, știu că criticile sunt uh, legitime mm, și criticile împotriva Troicăi nu pot să spun că este un exemplu demn de, de reprodus ceea ce am făcut noi cu aceste negocieri. Însă, să știți că noi am făcut un studiu de impact social al programului grec pe care nimeni nu l-a menționat aici la Parlament. Dacă Comisia nu l-ar fi făcut, puteți să o criticați pe bună dreptate pe această comisie că nu l-a făcut, nu a fost uh, făcut. Și apoi, vreau să vă întreb dacă, să zicem, că s-ar uh, aplica un, uh, un TVA în domeniul Horeca, ar rezolva toate problemele politice ale acestei țări? Asta ne-ar scoate din impas. Mi se pare incredibil o astfel de declarație, dar poate că nu știți. Președintele Comisiei Europene și-a asumat revendicarea de bun simț de a reduce bugetul la apărare în Grecia, Grecia unde guvernul de acolo nu, s-a, nu i-a trecut prin cap să reducă acest buget de apărare și cât privește armatorii, tot așa, noi am venit cu îndrăzneală și am propus niște măsuri acolo. Guvernul grec iarăși nu s-a gândit la asta. Deci vreau să vă spun că am discutat și parlamentat cu primul ministru al Greciei uh, pentru a impune ceva logic pentru noi și anume impunerea deci fiscalitate mai mare pentru cei care sunt mai bogați decât majoritatea. Să știți că așa s-a întâmplat. Vorbesc aici de cinste, de onestitate și îmi spuneți că nu e adevărat pentru că nu ascultați sursele pe care uh, eu le am și iar ne întoarcem la acest uh, caz uh, al Greciei pentru că după aia o să-mi reproșați că mă amestec în treburile interne ale Greciei, dar nu vreau să fac treaba asta și oricum să știți că pe de altă parte uh, eu uh, consider că Tsipras a fost mult mai politicos uh, față de mine decât uh, ce am auzit eu de aici, în această aulă, în ultima vreme, la adresa mea. Da, Comisia face parte din fosta troică, dar vreau să vă spun un lucru. Dacă Comisia nu ar fi făcut ce a făcut, programul de ajustare propus ar fi fost mult mai dificil de implementat decât cel care a fost propus mulțumită prezenței comisiei și care pare mult mai nuanțat decât uh, tot ce s-a propus sau uh, ce s-a semnat până acum. Și oricum vreau să aduc uh, un omagiu și altor țări, cum ar fi Irlanda, Portugalia, Spania, Letonia. Aceste țări au arătat cu dovezi pe masă uh, că dacă reformele sunt făcute așa cum trebuie, rezultatele sunt pe măsura așteptărilor și oricum mai bune decât dacă nu se fac reforme și tot așa aud criticile care mi se aduc și nu sunt naiv. Nu sunt naiv. Eu zic doar că avem nevoie de acest tratat de liber schimb. Condițiile în care se va înfăptui acest uh, spațiu de liber schimb nu este doar treaba Comisiei, este și treaba statelor membre uh, și se va stabili la negocierile în curs. Dar această idee, să spunem ab initio, că nu avem nevoie de această zonă de liber schimb, uh, este o idee pe care nu pot să o accept cu cea mai mare bunăvoință. Trebuie să negociem, negociem, dar avem nevoie de acest tratat. Avem nevoie de uh, condiții cadru care să respecte spiritul european și principiile europene la modul absolut. În legătură cu agricultura, este un subiect uh, care a fost menționat de mai mulți. Eu mă simt foarte apropiat de agricultorii europeni eu am uh, făcut totdeauna parte, inclusiv ca premier, inclusiv ca ministru de finanțe, uh, am uh, fost printre cei care au apărat politica agricolă, pentru că Europa fără agricultori, fără viticultori, fără lucrătorii din mediul rural, nu ar fi Europa de astăzi. Trebuie să um, fie în regulă domeniul agricol. Iar Comisia Europeană își va aduce contribuția pentru ca criza laptelui, care este într-adevăr o criză care amenință chiar existența uh, producătorilor de lapte, să fie rezolvată cât mai bine posibil. Am făcut niște prime propuneri și acum uh, așteptăm uh, Consiliul și Parlamentul ca să mai facem și alte propuneri. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru atenția cu care am fost ascultat astăzi în această aulă. Mulțumesc, vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule Juncker, pentru declarație. Trecem acum la următorul